Colleagues, can I bring the meeting to order? Dragi colegi, vă propun să începem. Sper că toată lumea e de acord cu ordinea de zi. Foarte bine. Trecem atunci la primul punct adevărat de pe ordinea de zi. O plăcere pentru mine să vi-l prezint pe ministrul irlandez al transportului, în calitate de reprezentant al președinției, ne va face un raport al uh, președinției irlandeze. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bună ziua. Aș dori în primul rând să-i mulțumesc lui Brian și, pentru, și comisiei dumneavoastră pentru această ocazie pe care mi-o acordați uh, pentru a face un bilanț al rezultatelor președinției uh, irlandeze în domeniul uh, transportului și al turismului. Pentru noi, crearea de locuri de muncă a fost o, o prioritate și, după cum știți, transportul reprezintă un vector foarte important pentru că permite și să aprofundăm piața unică. În domeniul transportului, prioritatea noastră a fost să creăm o, uh, o rețea mai uh, sigură și mai integrată pentru Europa uh, împreună cu celelalte trei președinții, am încercat să ne axăm pe obiectivele de afaceri pentru a obține rezultate concrete. Am avut o cooperare foarte strânsă cu cooperarii din trioul respectiv, deci cu Lituania și cu Grecia. TNT uh, și Facilitatea conectării Europei au fost adevărate obiective pentru noi și am reușit să obținem rezultate concrete în ce privește rețelele transeuropene și, uh, de asemenea, și uh, în al doilea domeniu. Sunt dosare foarte importante. În ce privește rețelele transeuropene, am reușit să convingem statele membre să lupte pentru atingerea de, de, de rezultate concrete pentru a uh, acoperi lacunele uh, identificate în ultimile uh, rețele europene de transport. Pentru noi era foarte important să ne asigurăm că obiectivele din regulament erau realiste și ușor de atins. Uh, am reușit să negociem un regulament care sper că va reprezenta o îmbunătățire uh, semnificativă și aș dori în acest sens să mulțumesc domnului Cumuțacos și domnului Ertrug, coraportor, pentru uh, eforturile depuse și pentru tot ce au făcut pentru a ajunge la un rezultat concret în acest dosar complex. Uh, cu privire la acest, m-am întâlnit uh, și în uh, astăzi, chiar astăzi cu raportorii și continuăm să depunem eforturi pentru a obține un rezultat concret în ultimile zile ale președinției noastre. Bugetul general pentru CEF a fost inferior al bugetului inițial scontat și ceea ce înseamnă că trebuie să ne reorientăm obiectivele și în domeniul financiar. Pentru transport am reușit să ne punem de acord aproape în totalitate 99% cu privire la articolele importante și mai ales în ce privește instrumentele financiare și TVA-ul. Bugetul pentru transport uh, va fi uh, superior uh, decât cel pentru rețelele transeuropene actuale. De asemenea, în spiritul dialogului pe care l-am avut cu domnul Riche, cu doamna Iala Sender, cu doamna Vălean, din partea Comisiei ITRE, în aceste luni de negociere, sper că deci aceste eforturi vor, duse la, vor duce la un rezultat echitabil și, după cum știți, vicepreședintele Cala s-a publicat uh, uh, mai multe propuneri, inclusiv uh, pachetul, priori, pachetul feroviar cu numărul 4. A fost un dosar prioritar pentru noi, mai ales având în vedere competitivitatea sectorului feroviar. Mă bucur să vă informez că săptămâna trecută Consiliul de Transport a reușit să obțină rezultate foarte clare pe un element cheie acestui dosar, respectiv directiva interoperabilitate. Având în vedere complexitatea dosarului, reprezentanții au reușit uh, să obțină un rezultat uh, semnificativ și au pus uh, temelia pentru a obține un consens în ce privește celelalte elemente din pachet, mai ales cel al separării funcționale și al accesului de piață elemente sensibile din punct de vedere politic. Din câte am înțeles, cei șase raportori uh, vor uh, prezenta proiecte de raport pentru luna iulie. Propunerea interoperabilitate își uh, propune să elimine anumite obstacole administrative și tehnice în acest domeniu. Încercăm de asemenea să câștigăm timp pentru a ne asigura că materialul rulant și infrastructura devin funcționale. Um, uh, sigur că foarte important este, important este transferul de putere din partea autorităților naționale înspre uh, Agenția Europeană uh, Feroviară. De asemenea, am asigurat garanții pentru a ne asigura că cel mai ridicat nivel de securitate la nivelul Uniunii este menținut um, abordarea generală vizează armonizarea procedurilor, criteriile și cadrul pentru autorizări. Astfel, uh, sperăm ca cadrul pentru um, uh, o autorizare unică europeană să fie uh, definitivat și perioada de tranziție a fost fixată la 5 ani. Aș dori să vă spun că agenția va trebui să beneficieze de personal suficient și cooperarea de asemenea între agenție și autoritățile de supraveghere trebuie să fie, să fie intensificată. De aceea cred că e, un nivel, uh, e nevoie de un nivel suficient de, de, de flexibilitate pentru statele membre. Totuși, în astfel de cazuri, uh, autoritatea care deplin, depune cererea va trebui să decidă dacă uh, apelează la agenție sau la Autoritatea Națională de Securitate trebuie de asemenea să încercăm să reducem administrația inutilă și costurile. Un alt succes în domeniul transportului rutier a fost acordul dintre Consiliu și Parlament cu privire la tahigraf. E un rezultat foarte bun pentru sectorul cabotajului european. Încercăm uh, să combatem frauda, să îmbunătățim condițiile de lucru ale uh, șoferilor și de asemenea să ne asigurăm că sectorul transportului uh, este performant. Aș dori să mulțumesc doamnei Țicău pentru determinarea de care a dat dovadă. E un regulament foarte important și de câte am înțeles, mâine veți, veți vota textul final final. În ce privește uh, transportul uh, rutier, am ajuns săptămâna trecută la un acord în ce privește cele două elemente finale ale pachetului și astfel uh, președinția lituaniană va începe negocierile cu Parlamentul pe întregul uh, pachet. Aș dori să mulțumesc celor trei raportori, uh, doamnei Zavisa Thomas, domnului Secnalova și domnului Kun, care uh, au depus eforturi uh, importante pentru a se uh, începe această negociere. Uh, de asemenea, um, am încercat să îmbunătățim uh, condițiile de lucru, de securitate pe lucrurile noastre. A fost o prioritate pentru președinția noastră. Am avut și o conferință la Dublin cu privire la securitatea rutieră, tocmai pentru a evita uh, accidentele grave. Conferința a fost ocazia de a face un bilanț la nivelul statelor membre și, de asemenea, pentru a pune accentul pe securitatea rutieră, pentru a reduce numărul de accidente mortare. Și cu mare satisfacție am constatat că doamna Secnarova a participat participat la această conferință din partea Comisiei dumneavoastră și, uh, de asemenea, uh, în Consiliul din luna martie, uh, ministrii de la Consiliul de Transporturi au discutat acest subiect. De asemenea, am discutat două directive în domeniul maritim pentru a obține norme de securitate mai bune și condiții de lucru mai bune pentru marinarii din care călătoresc în Europa și în lumea întreagă. Uh, directiva cu privire la statul de pavilion um, se asigură că condițiile de lucru ale marinarilor uh, sunt mai bine respectate. Uh, directiva cu privire la statul de port se asigură că toate vasele care ajung în porturi europene respectă condițiile de lucru și de trai ale marinarilor. Uh, mă bucur să vă informez că s-a ajuns la un, consiliu între, uh, la un acord între Consiliu și Parlament. Brian a fost raportor uh, pentru directiva privind statul de port și aș dori să-i mulțumesc pentru angajarea lui în acest dosar. Mi s-a spus că această negociere a fost dificilă, dar până la urmă a fost încununată de succes. Doamna Beres, președinte al Comisiei MPL, a participat și ea la cooperare și aș dori să-i mulțumesc, să-i transmiteți mulțumirile mele în acest sens. Aceste condiții de lucru adecvate pentru marinar sunt o condiție condiție sine qua non pentru uh, un domeniu cât mai performant. Uh, uh directiva va intra în august în vigoare și, uh, de asemenea, la nivel național se continuă procesul de ratificare pentru multe state membre. Uh, uh și aș dori să vă asigur de faptul că statele membre întotdeauna au încercat din greu să respecte calendarul. Au fost și alte dosare tehnice foarte importante pe care am făcut progrese, uh, de exemplu, uh, directiva cu privire la activitățile de divertisment. Uh, sigur că nu sunteți comisia competentă în acest, se, în acest dosar, totuși are de-a face și cu transportul și încercăm de asemenea să reducem emisiile poluante din partea navelor de croazieră și să credem uh, competitivitatea producătorilor europeni uh, care exportă uh, spre țări terțe. La săptămâna, trecu săptămâna trecută, Consiliul a discutat directiva cu privire la echipamentul maritim. E o propunere care poate părea foarte abstractă și foarte tehnică, însă are uh, rezultate concrete, un impact concret, mai ales în ce privește strategia creștere albastră. Europa a fost întotdeauna un pionier în acest domeniu al echipamentului maritim, se creează locuri de muncă, se fac inovări și în acest sens dezvoltarea și inovarea joacă un rol foarte important. Astfel, piața internă a um, echipamentelor maritime uh, poate funcționa mai bine. De asemenea, încercăm să ne uh, asigurăm și că normele de securitate au fost, uh, au fost um, respectate ne bucurăm uh, de faptul că am început uh, lucrul pentru președinția următoare, care uh, va începe negocierea în dosarul dus de domnul Richie din partea Parlamentului. Uh, creșterea albastră a fost o, prioritate pentru președinția noastră. Am uh, pregătit un plan de lucru pentru uh, strategia, maritimă împreună cu partenerii atlantici din partea Parlamentului, al Comisiei și a Comitetului Regiunilor. Planul de acțiune a, a, a fost discutat la o ședință de la Galway în luna mai și astfel am încercat să încurajăm economia albastră în statele membre. Acest proiect va fi votat în 25 iunie săptămâna viitoare de către Consiliul competent. De asemenea, avem o propunere cu privire la planificarea maritimă spațială. Ea a fost discutată cu Parlamentul în martie. Uh, președinția irlandeză a pregătit dezbaterile și uh, speră să predea acest dosar președinției uh, lituaniene pentru a pregăti dezbaterile cu Comisia. Raportor Uh, cu raportorul respectiv. Dacă e să ne uităm la, uh, vi, la, la viitor și la cer, aș dori să vă spun că am ajuns la un uh, acord cu regulamentul cu privire la finanțarea și guvernanța programelor Galileo și EGNOS. Acest dosar a fost tratat de către Comisia ITRE, dar are sigur implicații și în domeniul transportului. Raportorul, domnul Marinescu, face parte și el din această comisie. Aș dori să-i mulțumesc pentru angajamentul foarte puternic în acest dosar. Scopul acestui regulament este să stabilească un nou cadru financiar și de guvernanță pentru cele două programe europene de navigație prin satelit pentru următoarea perioadă financiară 2014-2020 și pentru mai târziu. Lansarea va uh, avea loc după ce noul cadru financiar va intra în vigoare. Și în domeniul aviației am fost uh, foarte activi. This new regulation. În legătură cu regulamentul uh, privind raportarea, acest nou regulament va fi o contribuție importantă la siguranța în domeniul aviației, uh, pentru că se vor uh, preveni multe incidente și gestionarea siguranței aviației va fi mult mai proactivă. Principalul obiectiv este reducerea numărului accidente și deci de victime um, fiind un sistem fiabil de raportare a oricăror deficiențe. Um, numărul zborurilor comerciale se va dubla practic până în 2030 și sistemul aviației trebuie adaptat pentru a face față creșterii traficului și trebuie să se mențină și să îmbunătățească și mai mult siguranța aviației. Lituania va continua să promoveze această propunere. Where was I? Um, Uh, uh, Lituania uh, va promova această propunere în cadrul președinției sale și sunt sigur că raportorul în acest dosar, doamna de Verac, este de acord cu noi legătură cu importanța acestei, um, acestui act legislativ pentru aviație. Săptămâna trecută au început discuțiile privind noua propunere a Comisiei privind drepturile pasagerilor aerieni Obiectivul este clar, transportorii trebuie să respecte un nivel ridicat de protecție a pasagerilor în cazul în care zborurile nu pot fi asigurate. Trebuie să ne asigurăm că acești um, companiile funcționează într-un cadru cadrul unei uh, piețe liberalizate în condiții armonizate. Uh, obiectivul propunerii uh, este uh, să se scape de anumite inconsecvențe și standarde încă nestabilite clar și mecanismele vor fi reglementate la nivel de autorități naționale. Anumite obligații impuse de regulament au um, creat anumite probleme companiilor aeriene și acestea vor fi um, Uh, vor fi uh, rezolvate, vor fi îndepărtate. Se insistă asupra dreptului la informare, la asistență, dar și alte drepturi, cum ar fi echipament mobil și așa mai departe. Uh, propunerea privind cerul unic european, din păcate, a fost făcută prea târziu pentru a ne permite să lucrăm pe acest subiect, dar știu că este de interes pentru Comisia dumneavoastră și se va continua în perioada imediat următoare, se vor face avansuri în legătură cu această inițiativă. În legătură cu anul european al cetățeniei, uh, vom continua să uh, devotăm timp acestui subiect în uh, săptămânile care ne mai rămân în cadrul președinției noastre și să transmitem um, această inițiativă mai departe um, președinției lituaniene am lansat de asemenea negocierile la Consiliu în legătură cu un alt dosar important care, este, care va aduce beneficii dincolo de transporturi. E vorba de directiva privind uh, um, combustibilii ecologici uh, cu obiectivul de a reduce dependența de combustibilii fosili și uh, să promovăm uh, um, combustibili alternativi și vehicule adaptate pentru a le folosi obiectivul uh, este um, uh, extinderea infrastructurii care să funcționeze cu aceste noi surse de energie. Există divergență în Consiliu în legătură cu anumite aspecte ale acestei propuneri, mai ales în legătură cu costul implicat și obiectivele și termenele limite din uh, anexa la propunere. Există, trebuie să se pună și anumite întrebări valabile și anume legate de standarde și tehnologia necesară care evoluează în continuare. Pentru mine personal, această propunere este foarte importantă pentru viitorul transporturilor în Europa. Trebuie să avem un rol de lider aici și cred că putem să o facem. Știu că uh, raportorul, domnul Fidanța, uh, continuă examinarea propunerii și au loc discuții importante astăzi, chiar aici, uh, astăzi și mâine. Ne bucurăm că partenerii lituanieni au dat prioritate acestui dosar pentru următoarele șase luni și alte dosare um, și în alte dosare am fi, durat să, am fi, am fi uh, sperat să facem uh, progrese, dar din păcate nu am putut. De exemplu, pachetul privind uh, aeroporturile. După cum știți, Consiliul a, atins o, a ajuns la o poziție politică în legătură cu elementele pachetului, dar din păcate poziția Parlamentului a fost neclară până la jumătatea aprilie și de aceea ne-a dat prea puțin timp uh, să ne ocupăm de acest dosar și ne-am ocupat de altele. Am spărat să avansăm și în alte propuneri, de exemplu sectorul uh, maritim, uh, uh, securitatea pe um, navele de pasageri, Ehm, sau ehm, înțelegerea comună privind Cezar. Aceste propuneri încă nu au fost făcute de comisie, dar eh, cu siguranță vor fi publicate în curând. Voi încheia cu câteva cuvinte legătură cu turismul, care știu că este un eh, element important eh, al domeniului dumneavoastră de activitate. Turismul promovează ocuparea și activitatea economică în întreaga Uniune Europeană Um, de multe ori uh, pentru persoane cu acces limitat la alte posibilități. În timpul președinției noastre s-au uh, făcut progrese în programul COSME, care recunoaște importanța sectorului turism, turismului ca um, motor pentru crearea de locuri de muncă. Colegul meu Richard Burton, ministru pentru ocupare, întreprinderi și inovare, a promovat acest uh, dosar. Um, Task Force-ul pentru turism uh, își continuă activitatea și um, membrii au fost invitați la um, o conferință interesantă a președinției din aprilie în legătură cu turismul și legăturile uh, privind uh, trecutul cultural și lecțiile de învățat din perspectiva internațională a folosirii acestor oportunități. Iată, v-am prezentat foarte pe scurt realizările noastre din ultimele 5 luni și jumătate. Am uh, ajuns la acorduri cu Parlamentul în legătură cu 6 dosare pe transport uh, și în 5 dosare s-a ajuns la un acord politic în Consiliu. Uh, ne-am luptat cu timpul, dar cred că Lituania va continua să promoveze dosare importante. Programul nostru a fost ambițios și ne-am concentrat în mod pragmatic și, cred, profesional pentru a realiza acest program. Mă bucur că am cooperat foarte bine cu Comisia pentru Transporturi și cu raportorii în toate dosarele <coughs> cele mai importante și doresc să mulțumesc în mod deosebit Secretariatului Comisiei pentru profesionalitate și uh, pentru modul în care am cooperat. Vă mulțumesc foarte mult și ascult acum cu atenție întrebările și observațiile dumneavoastră. Vă mulțumim, într-adevăr, și acum, înainte de a da cuvântul coordonatorilor, doresc să vă mulțumesc în nume personal și doresc să mulțumesc uh, personalului dumneavoastră și reprezentanților permanenți de la comisia noastră. Într-adevăr, discuțiile au fost dificile, dar am uh, reușit să obțină câteva rezultate. Da, așa, așa se întâmplă când uh, pui la un loc irlandez cu greci și așa mai departe. Discuția este foarte aprinsă, dar am conlucrat foarte bine cu personalul dumneavoastră. Coordonatorii vor avea la dispoziție 3 minute, apoi câte 2 minute doamna Țicău, domnul Cumuțacas și domnul Higgins. Nu știu dacă mai dorește și altcineva să intervină. Dacă nu, începem cu coordonatorii. Matiu, Groș, trei minute, numele PP-ului are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doresc să vă mulțumesc și pentru această prezentare și în calitate de belgian vă pot confirma că respectăm această tradiție a succeselor înregistrate de țările de mici dimensiuni și doresc să vă felicit și numele ppu ului pe dumneavoastră și pe echipa dumneavoastră. Ați avut un program foarte ambițios și începutul a fost uh, dificil pentru că Parlamentul are impresia că, de fapt, Consiliul și-ar dori reglementarea tuturor problemelor pe plan uh, național. Dumneavoastră ați dat uh, dovadă de o abordare diferită în acest punct de vedere. Pentru mine, uh, Uh, cel mai important lucru este, sunt uh, rețelele transeuropene și facilitatea conectarea Europei. Am văzut că am înregistrat unele progrese. Vă dorim, vă urăm succes, într-adevăr, să încheiem aceste proiecte pentru că aceste două dosare, nu în mod direct pentru președinția dumneavoastră, ci pe viitor, vor avea un rol foarte important pentru transport și pentru economia europeană și vor reprezenta un exemplu pentru politica europeană. Al patrulea pachet feroviar, din punctul meu de vedere, o altă importanță. Avem anumite așteptări din partea transportului uh, feroviar și sunt convins că dacă aceste așteptări sunt îndeplinite, vom ajunge la o mai bună mobilitate, de exemplu. Și pentru noi este clar că ne dorim un uh, pachet normal care să înceapă cu interoperabilitatea. Nu trebuie să uităm cât de importantă este tehnologia. Dacă lucrurile nu se îmbunătățesc din punct de vedere tehnologic, o propunere legislativă nu ne va ajuta foarte mult. Știm că am discutat foarte mult despre serviciile aeroportoare la sol, despre poluarea fonică și este normal că dumneavoastră nu ați putut să aveți o abordare globală acestui pachet. Să sperăm că lucrurile se vor schimba pe viitor. Și dacă tot suntem în acest domeniu, aș dori să subliniez, din nou, nu este vina dumneavoastră, dar uh, noi ne-am fi dorit ca cerul unic uh, european să fie continuat în vechea variantă cu blocurile aeriene funcționale și nu în noua variantă care ne arată foarte bine că unele state nu își respectă promisiunile făcute, pentru că trebuie să fim mai eficienți, să avem o mai mare siguranță și ca acest sector să fie mai prietenos cu mediul înconjurător. Cred că acesta este mesajul care trebuie înțeles de Consiliu și cred că dumneavoastră ați transmis întotdeauna acest uh, mesaj. Credibilitatea muncii noastre și a muncii Consiliului este legată de adoptarea unor pachete care rămân valabile și pe viitor. V-ați referit și la domeniul uh, maritim. Cred că și aici ați pus uh, accente importante și pentru alte domenii și închei acum vă mulțumesc pentru munca depusă și acum dau ocazia și colegilor mei uh, să intervină, care au fost raportori pe alte teme. mulțumesc, domnul Alcadrei, Alcadrai, 3 minute pentru socialiști și democrați. Vă mulțumesc. Doresc să mulțumesc și eu domnului ministru și pentru echipa sa, pentru munca depusă în aceste 5 luni și jumătate, timp care a trecut foarte repede, însă în acest timp s-au petrecut foarte multe lucruri. Sper că în timpul care va rămâne la dispoziție uh, veți mai aborda și alte uh, puncte importante în continuare. Știu că mâine are loc o întâlnire tripartită despre uh, facilitatea conectarea Europei. Să sperăm că se poate ajunge la un uh, acord. La fel, ace- același lucru este valabil pentru liniile directoare pentru TNT. Cred că dacă vom încheia aceste două dosare, vom avea un pachet de inițiative foarte bune. Însă, un lucru este și mai important, sau devine și mai important. Care este suma care va fi disponibilă? Care este suma disponibilă pentru Uniunea Europeană pentru a putea investi în rețele în următorii ani? Noi ne punem toate speranțele în dumneavoastră pentru a ex- uh, exercita presiunea necesară asupra statelor membre, astfel încât fondurile dispo- disponibile să fie cât mai mari cu putință. Dumneavoastră apoi v-ați referit la câteva puncte pozitive, tahografele și alte, alte dosare care au progresat foarte bine în Consiliu. Eu consider că există două, doi piloni importanți pe marginea cărora trebuie să mai uh, continuăm să lucrăm în legătură cu traficul aerian. Ați spus pe bună dreptate că, din păcate, munca în cadrul Parlamentului a fost puțin întârziată când a fost vorba de serviciile la sol, dar în cele din urmă noi ne-am redactat poziția, am uh, transmis mandatul de negociere echipei Parlamentului și să sperăm că acum se vor înregistra progrese în discuțiile interinstituționale. interinstituționale. V-ați referit și la drepturile pasagerilor. Într-adevăr, pasagerii trebuie să înțeleagă cât mai bine care sunt uh, drepturile de care se bucură și pentru acest lucru avem nevoie de legi bine formulate, bine comunicate. Și apoi colegul nostru a spus câteva lucruri despre cerul unic european. Parlamentul European regretă deja de mai mulți ani că au fost făcute anumite promisiuni care nu s-au transformat în uh, realitate și lasă și eu un apel, haideți să înregistrăm într-adevăr uh, progrese, uh, progrese concrete din acest punct de vedere. Pentru că dacă facem acest lucru, industria va beneficia de avantaje, avantaje imense. Și apoi, pachetul eh, feroviar. Aici ați început foarte bine cu interoperabilitatea, însă cred că trebuie să mergem mai departe și vă asigur că vom conlucra în mod eh, constructiv pentru a putea progresa pe marginea acestui pachet eh, atât de important. Vă mulțumesc. Doamna Meissner are acum cuvântul în numele liberalilor. Trei minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru rezumatul președinției irlandeze, care acum se apropie de sfârșit și în numele liberalilor doresc să vă mulțumesc. S-a spus deja, Irlanda nu este un stat de mari dimensiuni, însă s-a remarcat uh, cât experiență în negocieri are Irlanda. Chiar am remarcat acest lucru în cadrul întâlnirilor tripartite. Ați uh, reușit să aveți o președinție pozitivă. Și lucrurile au mers foarte bine din foarte multe de vedere și încep cu transportul rutier. V-ați referit la um, facilitatea conectarea Europei și la infrastructurile transeuropene. Cred că este pentru prima dată în Parlamentul European când am văzut că toate grupurile politice au fost de acord cu propunerea făcută de Comisia European, Europeană. Și întâlnirile tripart plătite aproape a fost uh, încheiată, După cum s-a spus, în legătură cu facilitatea conectarea Europei mai are loc o asemenea întâlnire mâine și desigur ar fi optim dacă am primi uh, fonduri suficiente pentru aceste dosare, pentru că acest plan frumos despre cum am putea să ne îmbunătățim infrastructura de transport în Europa depinde de fondurile dedicate. Um, Aș dori să mă, ref, să mă, să mă refer, desigur, și la, uh, și la alte puncte. De exemplu, m-am implicat și la tahografele digitale și nu întotdeauna am fost fericiți de faptul că uh, nu au fost acceptate derogările cerute de Parlamentul European. Mă gândesc aici la distanța de 100 de kilometri și ne-am fi dorit ca, de fapt, Consiliul să dea dovadă de un grad mai mare de flexibilitate. Din punctul de vedere al domeniului maritim, este un subiect foarte important pentru mine, pentru că eu vin din zona de coastă din, uh, din uh, nordul Germaniei. V-ați referit la strategia creșterii albastre. Este foarte bine că am, uh, că am progresat și aici. Și acum, în legătură cu situația porturilor, aș avea o întrebare concretă despre planificarea maritimă. Aș dori să știu care este poziția Irlandei vis-a-vis -vis de această propunere de directivă din partea Comisiei. Și un ultim punct, ajung și eu în uh, aer și știți foarte bine că acest uh, este păcat că nu am mers înainte cu pachetul legat de aeroporturi. Ar fi fost frumos dacă am fi putut să fi negociat și acest, uh, și acest pachet însă trebuie să avem o viziune de ansamblu. Nu progresăm deloc cu cerul unic european și știu că nu este vina Irlandei, mai, mai degrabă a Germaniei pentru acest lucru. Aceasta este situația, din păcate, însă cred că a venit momentul să ne suflecăm cu toții mânecile și, după cum a spus și Mateo Groș, dacă s-a făcut o promisiune, aceasta trebuie trebuie respectată. Deci vă rog să vă angajați în continuare și pentru acest pachet uh, aerian. Vă mulțumesc pentru vers, domnul Kramer, 3 minute. Vă mulțumesc, domnule ministru, pentru prezentarea dumneavoastră. Știm foarte bine că dumneavoastră reprezentați Consiliul și nu neapărat Irlanda sau nu prezentați uh, poziția dumneavoastră personală. Suntem mulțumiți de colaborarea pe care am avut-o, dar există și anumite deficite a fost amintit aici cerul unic european și eu provin din uh, Germania și știu foarte bine că unele state prin noile blocuri aeriene funcționale urmează să fac uh, reduce, au, se bucură de doar de avantaje. Și din păcate această idee nu se transformă în realitate. Toată lumea de fapt uh, a și a dat promisiunea legală, promisiunea pe care acum o încalcă. Deci nu putem să stabilim unele legi în Europa și în momentul în care legea respectivă nu ne mai place sau după doi ani nu suntem de acord cu ea, să o încalci pur și simplu. Și dacă acest lucru continuă, pur și simplu autoritatea în Uniunii Europene va fi subminată. Și aș dori să reiterez apelul pe care l-am făcut în ultimele zile, apel adresat Germaniei și celorlalte state care boicotează uh, aceste blocuri aeriene funcționale, că trebuie în cele din urmă să le pună în aplicare. Și apoi, al doilea punct este legat de aspectele financiare, de rețele transeuropene și de facilitatea uh, conectarea Europei. În ultimul mandat legislativ, Parlamentul și Comisia au decis că își doresc o sumă de 20 de miliarde de euro pentru aceste două pachete. Consiliul ne-a impus o sumă de 8 miliarde, însă nu s-a renunțat la niciun proiect și, de fapt, nici uh, asistența nu a fost suspendată. Din potriva, anumite landuri uh, din Germania au spus că au prea puține fonduri la dispoziție, deci trebuie să fie ajutate de Uniunea Europeană. Lucrurile nu pot continua în acest mod. Ne aflăm în, uh, sub o presiune, sau am, ne-am aflat într-o presiune a calendarului imensă. Din păcate, termenele stabilite nu au fost stabilite într-un mod foarte inteligent Um, nu am avut suficient timp pentru a citi și a înțelege tot acest pachet. Înțeleg dorința președinției irlandeze de a încheia cât mai repede acest pachet, însă doresc să spun că cel care a fost responsabil de acest uh, dosar trebuie felicitat pentru că a reușit să lucreze foarte bine. Însă lucrul care m-a supărat a fost că nu am avut timpul de a discuta fiecare proiect în parte, de a evalua fiecare proiect în parte. Parlamentul European a înțeles că nu putem discuta de mai, despre mai multe proiecte pentru că există această problemă legată de austeritate, însă acest lucru nu a fost înțeles de Consiliu. Știm ce s-a, ce s-a întâmplat cu uh, foarte multe porturi care au trebuit incluse în toate aceste proiecte de finanțare. Uh, și desigur, acum trebuie să fiu puțin atent prin uh, ceea ce declar, însă poziția parla- Parlamentului mi se pare că a fost puțin subminată și do- doresc să vă cer să transmiteți acest uh, mesaj că pe viitor trebuie să ținem seama totuși și de poziția Parlamentului. Uh, Mulțumesc. Acum doamna Foster, trei minute numele ECR. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori și eu să mulțumesc, domnule ministru. Mă o, reiau de unde s-a oprit Michael și, într-adevăr, că e foarte greu pentru toate statele membre când preiau președinția, pentru că toată lumea are obiective foarte ambițioase și cred că e mai bine să faci mai puțin uh, și să încerci să te concentrezi pe mai multe pro, uh, uh proiecte, pentru că volumul de muncă este uh, imens pentru uh, guvernele respective și pentru secretarii secretariate. Asta așa ca principiu de bază. Îmi place ce a făcut președinția irlandeză, a pus accentul pe uh, afaceri, uh, pe uh, consecințele în, domeniul uh, afacerilor, a transportului, a uh, turismului și așa mai departe. Dar, sigur, faptul că uh, Consiliul a reușit să obțină un acord cu privire la taho- tahografie de salutat, pentru că a fost un dosar foarte aprins și uh, mă bucur de acest lucru. Uh, salut și în calitate de vicepreședinte a grupului uh, interparlamentar uh, Cer Unic European. Mă bucur de faptul că s-a ajuns la un acord cu privire la Galileo și la EGNOS. Într-adevăr, avem o industrie spațială imensă care construiește, uh, se poate construi sateliți și așa mai departe. În ce privește aviația, eu am fost raportorul în urmă cu 10 ani și Uh, e foarte important că acest uh, proiect a fost uh, pus în aplicare pe insule mai ales, dar mă bucur că se continuă și sper să nu fie prea multe povere administrative. Și aici ajung la cerul unic european și sper că atunci când vă părăsiți mandatul, sper ca Irlanda să continue să militeze pentru acest proiect. Eu am fost raportor pentru acest raport și sper să continuăm să construim acest spațiu aerian funcțional național, uh, pentru că vor fi uh, consecințe imense pentru toată lumea uh, și în întreaga Europa până la urmă nu putem permite uh, să se uh, facă astfel de subminări uh, precum uh, săptămâna trecută cu Franța și cu alte țări. Uh, e o jecmănire. Toate țările, în urmă cu 10 ani, s-au pus de acord uh, cu privire la uh, uh, uh cerul uh, unic european. Vorbim despre această tehnologie la nivel înalt pe care o putem vinde în întreaga lume și uh, cred că aceste țări de care vorbeam ar trebui să se trezească puțin din letargia în care se află. Deci, încă o dată, sprijin poziția dumneavoastră pe acest dosar și ajung, ajung acum la pachetul aeroporturi. Uh, întotdeauna am crezut că nu aveam uh, nevoie de un astfel de pachet, uh, credeam că e o pierdere de vreme. Directiva sloturi funcționa foarte bine, era foarte clar că toată lumea știa cum funcționează. Dacă unii coordonatori nu-și făceau treaba, trebuia să se exercite presiunea asupra lor și că până la urmă ajungea. La fel și în domeniul zgomotului am convenit că e nevoie de o abordare echilibrată, deci încă o dată am ajuns la serviciile de asistență la sol, uh, nu uh, uh, acuz pe nimeni, dar am avut o problemă cu aeroportul de la Frankfurt și aș sugera ca orice stat are probleme pe viitor să rezolve problema Comisia și să nu ne bage pe noi toți. Mm, dacă liberalizarea nu s-a făcut cum trebuie, nu e problema noastră. Și astfel ajung la aspectele finale ale intervenției mele, aș dori să spun că în ce privește directiva privind drepturile pasagerilor, sigur că e nevoie de uh, clarificări cu uh, situații precum uh, norul vulcanic. Eu quiproquo. Nu ne-am dorit ca uh, uh, uh, operatorii care își facă datoria uh, să fie împiedicați, deci trebuie să avem o uh, abordare echilibrată, dar din păcate e un aspect pe care va trebui să-l abordăm frontal. Și ar mai fi și alte lucruri, dar în orice caz din partea grupului ECR aș dori să vă mulțumesc pentru toate eforturile depuse și vă urăm succes pe viitor și sper că vom păstra legătura și pe viitor. Mulțumesc! Doamna Țicău, acum două minute, vă rog președinte, vreau și eu să mulțumesc uh, domnului uh, ministru pentru prezentare și uh, vreau să mă refer doar la regulamentul privind tahografele digitale. Vreau să mulțumesc președinției irlandeze a Consiliului pentru angajamentul cu care a purtat negocierile și pentru munca devotată de care a dat dovadă în această perioadă. Este a patra președinție cu care am negociat și datorită determinării cu care președinția irlandeză încă de la bun a început a, a abordat acest uh, dosar, uh, am reușit să ajungem la un acord. Uh, vreau să mulțumesc în special personalului de la reprezentanța permanentă a Irlandei, în special <clears throat> doamnei Anne-Marie Smith, Uh, dar și raportorilor din umbră uh, și staffului uh, din cadrul grupurilor politice din Parlament și în special din partea Comisiei TRAN. Cred că s-a ajuns la un acord bun și încă o dată vă felicit pentru determinarea cu care s-au purtat negocierile și pentru faptul că am reușit să încheiem un dosar atât tehnic, dar și politic, care nu a fost deloc ușor uh, de negociat. Mulțumim. Thank you very much, Mr. Kumutsakos. Domnul Kumutsakos, două minute. Mulțumesc foarte mult. Da, uh, domnule, preș, domnule președinte, reprezentant al Consiliului, aș dori să vă mulțumesc pentru prezența la ședința noastră. Aș dori să vă felicit și eu pentru două motive. În primul rând, pentru că totul Um, demonstrează faptul că președinția dumneavoastră a fost uh, extrem de eficientă în domeniul transportului și de asemenea și pentru felul în care ați uh, abordat uh, această funcție, respectiv o atitudine plină de respect și de recunoaște față de rolul important pe care Parlamentul European îl are în calitate de colegiuitor. Cooperarea cu Parlamentul European și aici este o observație personală Uh, în ce privește liniile directoare și uh, uh, rețelele diverse pe care le-am discutat, orice contribuție din partea dumneavoastră a fost extrem de eficientă și aș dori acum să menționez două grupuri de persoane care v-au ajutat, grupul lui Michael Harper, în primul rând, și al, Monic, grupul Monica Wallace aceste grupuri conduse de aceste două persoane au fost foarte eficiente și contribuția lor a fost foarte apreciată. În ce privește liniile directoare cu privire la rețelele europene, am reușit să le obținem, am ajuns la un acord. Și cred că acest acord ne va permite să facem uh, uh, pași importanți. Pe viitor nu vom mai avea surprize neplăcute și Uh, vom reuși, sperăm, să ajungem și la uh, plenară cu un uh, pachet unitar. Și cred că am câștigat până la urmă un pariu, pentru că aceste rețele transeuropene de transport reprezintă evoluția cea mai concretă, cea mai importantă în Europa pe ultimile decenii, ceea ce vor aduce locuri de muncă, dezvoltare într-un continent în care 20 de milioane de persoane sunt șomeri, dintre care foarte mulți tineri. Rețelele uh, transeuropene de transport vor uh, fi, deci liniile directoare pentru aceste rețele vor fi doar uh, o schemă foarte ambițioasă dacă nu uh, obținem finanțarea adecvată. Deci trebuie să nu precupețim niciun efort pentru a obține această finanțare și să ajungem la un acord de calitate cât mai repede cu putință. E vorba doar de texte, de documente scrise, deci trebuie să mergem mai departe în etapa următoare, să le transpunem în fapte și după președinția irlandeză să putem atinge acest rezultat. Mulțumesc, domnul Higgins, uh, din partea uh, deputaților. Domnule, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Uh, domnul ministru, dacă vă uitați la bilanț, uh, cred că întotdeauna uh, e bine să facă un rezultat, trebuie să ne înclinăm în fața rezultatelor dumneavoastră. Au fost foarte multe dosare importante în ultimile șase luni. Irlanda s-a comportat foarte bine, e o țară mică de patru decenii în Europeană, dar totuși am acumulat experiențe foarte, o experiență valoroasă în domeniul negocierilor. Dacă ne uităm la directiva cu privire la statul de port. Uh, am ajuns la acord în aprilie 10. În 29 uh, uh, statul de pavilion, tahograful. De asemenea, aș dori să-i mulțumesc doamnei Sivia Țicău. Cooperarea cu ea a fost extrem de utilă. Dar și Consiliul a fost la înălțime. Ați avut o echipă de negociere foarte importantă, Andrew Smith, așa, Andrea Smith, așa cum a spus doamna Țicău, și celelalte două persoane au fost o echipă de negociere excelentă. În calitate de raportor, Uh, sunteți uh, și dumneavoastră în opoziție în uh, Irlanda. Întotdeauna cei care sunt în opoziție nu sunt foarte vizibili, dar așa cum a spus și doamna Foster, ați luptat cu dinții și a fost foarte bine. În ce privește regulamentul referitor la tahograful, doamna Meisner a spus foarte bine, n-am obținut totul, nu e perfect dar e o situație, un rezultat mult mai bun decât uh, uh, inițial. Am fi uh, dorit uh, să avem uh, mai puține uh, scutiri, Uh, dar în orice caz rețelele transeuropene foarte importante să ajungă în luna mai la un uh, acord, dar în orice caz rezultatul este bun, bilanțul este bun, vă felicit și în fine, dar nu în ultimul rând, pentru că Lituania urmează, aș dori să urez președinției uh, sau ministrului de transport din Lituania, domnului Sirkavikas, în două săptămâni va prelua acest mandat. Aș dori să-i urez succes pentru că îl așteaptă o muncă foarte grea. E un portofoliu dificil. Ne-am dorit Uh, să avem uh, pe cineva ca domnul Simpson care știe uh, să lucreze ca domnul Simpson. Aș dori încă o dată să vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut pentru bunul simț de care ați dovadă negocieri. Vă mulțumim. Mulțumesc, domnule Higgins. Ați fi putut continua în acest stil încă trei minute pentru că i-ați ridicat în slăv, dar e mm, foarte plăcut să primești astfel de laude. Doamna Jäger uh, din partea Comisiei. Mulțumesc foarte mult! Uh, am dorit și noi să folosim această ocazie pentru a mulțumi din inimă președinției irlandeze, domnului ministru și echipei sale. Uh, trei nume au fost date aici pentru aceste șase luni în care am avut, am lucrat împreună și am dorit și noi să vă felicităm pentru succesele obținute. Așa cum ați spus, ați început cu rețelele transeuropene și am dorit să spunem că tot ce ați făcut a fost foarte important pentru a ajunge la un acord între colegiuitori. Pentru a doua oară, președinția irlandeză a reușit să reușească un acord în acest domeniu și în 2004 s-a întâmplat la fel, dacă nu mă înșel. Uh, ați reușit să obțineți un uh, acord uh, între cei doi colegiuitori, deci v-ați specializat în acest domeniu, vă felicit. Uh, s-au uh, făcut uh, foarte multe progrese și în domeniul facilității interconectarea Europei. Știu că mai aveți două reuniuni pentru a finaliza acest dosar. Sperăm să obținem un succes rapid și vă încurajăm să continuați în același stil. Ați avut alte două acorduri, tahograful și Apoi, uh, patru uh, propuneri din partea Consiliului de Transporturi. A fost o plăcere imensă să lucrăm cu dumneavoastră am participat la evenimentele dumneavoastră cu privire la securitatea rutieră uh, și încă o dată Comisia a ajuns la concluzia că administrația irlandeză ne-a arătat că un stat membru mic poate obține rezultate impresionante în calitate de uh, președinte al Consiliului și așteptăm cu nerăbdare președinția uh, lituaniană care sperăm să se ridice la înălțimea rezultatelor dumneavoastră. Vă mulțumim! Mulțumim! reprezentantei Comisiei. Înainte de a vă da cuvântul din nou, domnule ministru, aș dori să vă spun că ne onorează cu prezența un uh, grup de vizitatori. Întotdeauna place să le urez bun venit din partea doamnei Weiler, Barbara Weiler, din uh, Eschweli. Germana mea nu este strălucită, spune președintele, dar în orice caz avem reprezentante din partea uh, Asociației Rurale a Femeilor din statul Hessen, deci încă o dată Vă urăm bun venit pentru prezență. Ne bucurăm de prezență la uh, Comisia noastră de Transport și de Turism. Îmi pare rău, spune președintele. Mi se spune că trebuie să spun și uh, Frankfurt, să spun numele orașului uh, Frankfurt. Eșpeghi, vă urăm bun venit! Domnule ministru, doriți să răspundeți la întrebările sau la observațiile deputaților? Eu sunt președinte de multe ale acestei comisii și Cred că ați fost uh, președinția cea mai lăudată de când sunt eu în uh, locul în, în scaunul acesta. Uh, îți dau cuvântul. Thanks very much, Brian. I'll just pick up on a few... Mulțumesc, Brian. Voi reacționa la câteva lucruri. Mai întâi vă mulțumesc tuturor pentru cuvintele de laudă la adresa președinției irlandeze. Apreciem foarte mult um, aceste cuvinte. Domnul Groș a vorbit despre pachetul feroviar și anume că dorește să se asigure că vom avea cu adevărat un pachet și noi suntem de acord cu dânsul. Într-adevăr, uh, aspectul interoperabilității, cel tehnic, uh, a fost uh, cel cu care s-a început, s-a ajuns la un acord în Consiliu, dar știu că președinția lituaniană va continua cu întregul pachet. Oricum, eu mă bucur că avem deja partea tehnică și că va fi gata până la sfârșitul mandatului. Domnului El Cadraui doresc să-i spun că va avea loc o ședință de trilog mâine și vor continua negocierile uh, săptămâna aceasta și săptămâna următoare. Sper că vom ajunge la un acord. În legătură cu pachetul privind aeroporturile, nu propunem să începem negocierile în ultimele zile ale președinției noastre. Președinția lituaniană o va face, dar și știu că uh, drepturile pasagerilor alieni uh, va fi o prioritate pentru președinția lituaniană, pentru că aceste drepturi au mai mult impact asupra cetățenilor decât pachetul privind aeroporturile lucrurile. Mai mulți eurodeputați au vorbit despre cadrul financiar multianual și impactul său asupra um, pachetului pentru transporturi. Într-adevăr, uh, uh deciziile luate pentru cadrul financiar multianual vor avea consecințe în alte părți și uh, ministrul Kenny uh, va încerca să apere cauza transporturilor și telecomunicațiilor. Eu am uh, sprijinit ideea că flexi orice flexibilitate disponibilă în bugetele europene să fie folosită pentru transporturi. Dar, bineînțeles, nu eu hotărăsc în legătură cu integrarea gestionării Uh, zonelor de coastă, am încercat să facem cât mai multe progrese am putut în acest dosar. Imediat după adoptarea documentului de către Comisie au început uh, discuțiile, dar reacțiile în Consiliu în anumite domenii nu au fost foarte entuziaste. Multe state membre au probleme legate de proporționalitate și subsidiaritate. Uh, în legătură cu această gestionare integrată a zonelor de coastă. Uh, oricum, Irlanda va continua să aibă o abordare um, constructivă în negocierea acestui uh, act legislativ uh, și ca țară insulară înțelegem valoarea gestionării integrate a politicii maritime. unul dintre deputați și-a exprimat frustrarea în legătură cu progresul lent făcut în Uh, legătură cu legislația Cerul Unic European, având în vedere beneficiile pentru toți cetățenii. Două propuneri au fost făcute pe 11 iunie, așa că acum le examinăm. Nu am avut încă posibilitatea de a le discuta la Consiliu. Sunt de acord cu doamna Foster, care a spus că nu trebuie să ne permitem să ne lăsăm uh, um, să deviem uh, influențați de anumite interese. Într-adevăr, trebuie să apărăm uh, um, interesele cetățenilor europeni. În legătură cu TNT, domnul Kramer a spus că sunt prea multe proiecte. E adevărat, într-o anumită măsură, dar statele membre, conform articolului 172 din tratat, uh, hotărăsc ce proiecte se introduc acolo și noi trebuie să ne asigurăm de finanțarea acestor proiecte. A fost foarte dificil să cerem colegilor să nu mai adauge proiecte suplimentare, pentru că sunt tot felul de interese interne din diferitele state membre. Eu cred că ar trebui să ne concentrăm pe coridoare și pe pachetele transfrontaliere și pe uh, rutele cele mai congestionate. Domnul Carrigan a vorbit despre... Um, doamna Țică a vorbit despre uh, tahograf. Într-adevăr, ne bucurăm că s-a ajuns uh, la sfârșitul negocierilor în acest uh, dosar și vom uh, continua să urmărim modul în care se aplică, bineînțeles, acest act legislativ. Doresc să mulțumesc uh, um, tuturor membrilor staffului, vă mulțumesc dumneavoastră pentru faptul că ați mulțumit uh, staffului președinției irlandeze. Într-adevăr, uh, uh contribuția uh, personalului la tot ce am obținut este foarte importantă. Ne bucurăm de modul în care am putut aborda toate aceste dosare. Am uh, cooperat foarte bine. Uh, eu, unul, ca ministru, um, am reușit să lucrez bine um, datorită modului în care colegii mei uh, m-au ajutat în toate aceste dosare și urez mult succes Lituaniei. Vă mulțumim, domnule președinte. Vă urăm numai bine pentru zilele care au mai rămas din președinția irlandeză și, bineînțeles, uh, și pentru după aceea. Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră astăzi aici, pentru faptul că ne-ați prezentat bilanțul și uh, sper să ne mai vedem uh, în cât ne mai rămâne din mandatul acestui Parlament. Uh, veniți, veniți din regiunea cea mai frumoasă din Irlanda, după părerea mea. Uh, vă mulțumim! Okay, colleagues. Dragi colegi, haideți să reluăm lucrările și să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de raportul domnilor Kun și El Kadraoui. Uh, e vorba de um, monitorizarea privind delegarea competențelor legislative și controlul statelor membre asupra executării competențelor de executare de către Comisie. Da, vă mulțumesc. Voi uh, începe eu pe marginea acestui dosar complicat. Este vorba de actele delegate sau acte de punere în, uh, punere în aplicare. Este vorba de transferul acestor competențe comisiei și monitorizarea efectorii acestora prin intermediul statelor membre. O remarcă preliminară, dacă îmi permiteți, tratatul de la Lisabona. Desigur, a înlocuit procedura de comitologie cu actele, de, actele delegate și actele de până de aplicare. La o primă vedere, se, pare că aceast, se poate părea că acest, acest transfer de competențe are un caracter tehnic și nu unul politic, însă întrebarea care se pune este ce se întâmplă într-adevăr în practică, ce competențe sunt transferate comisiei și pentru cât timp Dreptul mare este important să creăm un uh, sistem de monitorizare care să ne asigure că în toate procedurile legislative, indiferent că este vorba de directive sau de regulamente, că aceste aspecte sunt monitorizate și că știm întotdeauna ce competențe și pentru cât timp au fost atribuite Comisiei Europene. Desigur, această decizie, chiar dacă este una tehnică, are și consecințe politice. Am spus că este vorba de transfer de competențe ramurei executive. Există și un motiv uh, practic, astfel încât uh, legislația să poată fi ad- adaptată mai repede. Este un lucru pe care ni-l dorim și noi, însă în contextul alinierii legislației europene la prevederile tratatului de la Lisabona, când vine vorba de, regu- uh, de regulamente și directive, întotdeauna trebuie să discutăm de actele delegate. Transferul competențelor legislative este limitat doar pentru puncte care nu sunt esențiale în procesul legislativ. Acest lucru înseamnă că trebuie să definim foarte clar ce competențe legislative sunt transferate Comisiei. Parlamentul European și Consiliul în momentul în care fac propuneri legate de actele delegate, trebuie să-și păstreze și au, își păstrează în continuare un drept de veto. Deci uh, aceste lucruri sunt uh, prevăzute foarte clar, într-o situație poate fi foarte diferită și noi suntem cei care luăm decizia finală. Și în plus, Parlamentul și Consiliul au un drept complet de um, revocare a transferului de competențe. În momentul în care se vede că un regulament sau o directivă în urma punerii în aplicare nu duc la atingerea obiectivelor inițiale, atunci se poate recurge și la acest pas. Actele de punere în uh, aplicare se referă la anumite caracteristici specifice ale obiectivelor și implică atât atât uh, Consiliul cât și Parlamentul. Știm foarte bine că comisia jurii este importantă din acest punct de vedere și a fost, a fost uh, amintită întotdeauna articolele 219 și 292 din Tratatul de Funcționare al Uniunii Europene. Au fost redactate rapoarte în care sunt amintite regulile, principiile, mecanismele de control a transferului de competență și, în plus, să nu uităm că există și conferința președinților de comisii și conferința președinților, care împreună au uh, elaborat o linie directoare comună care spune că actele delegate trebuie cerute în momentul în care sunt uh, îndeplinite criteriile. În aprilie anul trecut, adică în anul 2012, conferința președinților, în urma propunerii venite de la um, conferința președinților de comisie, a propus o abordare în patru etape și am amintit acest lucru, să există un mecanism sistematic de evaluare a dosarelor legislative. Acest lucru funcționează ca un uh, sistem timpuriu de avertizare, un sistem de airbag în uh, autoturisme, astfel încât Parlamentul și responsabilii din fiecare comisie să aibă o privire de ansamblu asupra actelor delegate care au fost uh, transferate comisie și care sunt consecințele concrete acestor uh, acte delegate. Rezultatele acestui proces de monitorizare sunt prezentate odată pe lună uh, în cadrul conferinței președinților și apoi într-un dosar pregătit de domnul Sayer putem avea această privire de ansamblu. Și noi ne-am exprimat propria noastră poziție și cred că este o bună orientare care garantează că Parlamentul European în mod timpuriu se poate implica în acest proces de evaluare a competențelor care au fost transmise Comisiei Europene. În rezumat, pot să spun că în ceea ce privește alegerea actelor delegate sau actelor de punere în aplicare, acest lucru uh, rezultă în urma negocierilor pe marginea fiecărui dosar. Întotdeauna nu trebuie să uităm că există și un drept de veto, indiferent de decizia luată deci uh, decizia aceasta poate fi revocată și până acum în 74 uh, de dosare legislative s-a recurs la acte delegate și s-a ajuns la un acord comun și domnul Alcadrai ne va da câteva exemple despre cum a fost uh, implicată comisia noastră, Comisia TRAN, în tot acest proces. Domnul Alcadra are cuvântul. Vă mulțumesc. Da. Cred că ideea principală este îmbunătățirea acestui proces și clarificarea pașilor din cadrul acestuia, astfel încât poziția Parlamentului să fie una consolidată, poziția Parlamentului vis-a-vis -vis de actele de punere în aplicare și de actele delegate. După cum s-a spus, din momentul în care a fost adoptat tratatul de la Lisabona, am avut 74 uh, de dosare în care am uh, recurs la acte delegate. În practică, uh, este tot mai dificil să ajungem la această soluție, pentru că Comisia nu propune acest lucru sau o asemenea propunere este respinsă de către Consiliu. Deși tratatul de la Lisabona este foarte clar din acest punct de vedere și deși uh, conferința președinților insistă asupra importanței acestui punct, care nu este unul doar tehnic, pentru că decizia uh, recurgerii la un act de legație, la un act de punere în aplicare influențează până la urmă dreptul de veto de care se bucură Parlamentul European sau nu. Și, până la, și deseori este vorba de puncte relevante din punct de vedere politic. În Comisia Trans și domnul președinte al acestei comisii uh, cunoaște foarte bine situația. Noi avem o tradiție, o adevărată tradiție vis-a-vis -vis de acest uh, proces. Membrii comisiei în fiecare uh, săptămână primesc un buletin informativ comitologic și uh, au astfel o privire de ansamblu asupra ceea ce se întâmplă din acest punct de vedere și întotdeauna există un contact permanent cu coordonatorii și cu raportorii uh, vis-a-vis -vis de actele delegate sau de actele de punere în aplicare sensibile. Noi ne dorim să există un proces de monitorizare foarte atent. Uneori, uh, secretariatul organizează niște sesiuni de informare și reprezentanții noștri din uh, secretariat sau raportorii pot participa la aceste ședințe de informare. Și apoi mai există un alt exemplu. Avem doi uh, raportori care se ocupă de comitologie, care au funcția de a trage semnalul de alarmă dacă este nevoie. Care sunt problemele cu care ne confruntăm? Procesul de monitorizare a acestor a competențelor uh, transferate comisiei nu este un proces foarte simplu. Drept urmare, este cu atât mai important să aflăm din timp ce se întâmplă. Deseori, negociatorii, raportorii, raportorii din umbră se confruntă cu dificultăți pentru a primi informațiile relevante legate de actele delegate. Există, din acest punct de vedere, o soluție și anume să încercăm să includem cât mai multe puncte în, în textul legislativ. Acest lucru însă aduce cu sine un grad redus de flexibilitate. Acestea sunt punctele pe care ni le dorim noi subliniate în uh, proiectul nostru de aviz. Desigur, acesta este unul scurt, există anumite limitări, însă sunt, uh, putem accepta uh, propuneri din partea colegilor noștri. Vă mulțumesc, doamna Meisner. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc ambilor uh, raportori, domnului Cun și domnului Cadrăui. Doresc să spun că sunt pe exact aceeași linie ca și uh, dumneavoastră. Într-adevăr, uh, când vine vorba de acte delegate, trebuie să înțelegem care sunt, pe de-o parte, competențele Parlamentului European și ce se va întâmpla pe viitor. Uh, pentru că poate vom fi martorii unor evoluții tehnologice și trebuie să rămânem flexibili și din acest punct de vedere și apoi Parlamentul întotdeauna trebuie să poată să își exercite propriile com- uh, competențe, să aibă uh, personalul pregătit la, la dispoziție. Din punct de vedere al procedurii, poate o idee ar fi mai o idee bună ar fi să uh, Uh, includem toate aceste puncte în textul, legisla- textul legislativ. Însă, dacă se schimbă ceva din punct de vedere tehnologic, în dosarul uh, tahografelor digitale, de exemplu, este posibil acest lucru, deci trebuie să putem fi și flexibili. Și apoi, uneori există anumite uh, puncte, cum ar fi scanerele corporale, care au efecte asupra populației și trebuie să, să poată fi luate anumite decizii și fără implicarea Parlamentului. Deci, în mare sunt de acord cu propunerea celor doi raportori și știm foarte bine că poziția Parlamentului a fost consolidată în urma tratatului de, de la, tratatul de la Lisabona, Parlamentul este o instituție care reprezintă cetățenii europeni și trebuie să avem posibilitatea de a ne exprima uh, poziția. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Kramer, are cuvântul. Doresc să mulțumesc în numele colegei mele Listenberger pentru această colaborare. Discutăm de acte delegate și acte de punere în aplicare. În uh, teorie lucrurile par, pot părea simple, însă pericolul uh, trans, uh, transferului de competențe există întotdeauna, pentru că dacă oferi un deget, există întotdeauna pericolul să ți se ia întreaga mână. Și știm foarte bine că, de fapt, și comisia încearcă să primească tot mai multe competențe. Nu de aceea am uh, adoptat tratatul de la Lisabona pentru a fi subminat când vine vorba de uh, propriile noastre competențe. Am avut experiențe negative când uh, a fost vorba de aceste super cam- camioane și a, la fel s-a întâmplat și cu interzicerea lichidelor în avioane și așa mai departe. Uneori trebuie să renunți la șampon, alteori nu. Oricum, situația este neclară, decizia a fost amânată. Drept urmare, dorim să fim uh, precauți, să fim informați, transparența este foarte importantă și, în plus, Parlamentul trebuie să fie mai atent. Desigur, nu dorim să avem un cuvânt de spus uh, vis-a-vis -vis de toate detaliile, însă trebuie să putem lua această decizie dacă punctul respectiv este unul important sau un detaliu uh, neimportant. Și acest lucru este important, uh, mai ales pentru responsabilitatea care, pe care trebuie să ne o asumăm. Doamna Foster. Mulțumesc, domnule președinte. Câteva observații generale nu adresate deloc uh, de GMUV, dar este clar că multe lume la Bruxelles se întreabă cum am ajuns la această situație uh, de la prevederile tratatului de la Lisabona. Um, și uh, există clar opinia că Comisia propune prea multe acte delegate și de implementare. Nu știu dacă e vorba de lene din partea unor direcții generale, uh, dar uh, nu știu ce se întâmplă, dar se pare că dacă nu se poate pregăti un act legislativ, se lasă sau se rezolvă problema printr-un act delegat sau de implementare noi la Parlament uh, privim mai favorabil actele delegate și știm că uh, Consiliul preferă actele de punere în aplicare. Dar controlul vine din partea experților din statele membre și ei au impresia că nu sunt deloc incluși în modul în care se aplică aceste acte. Uh, Uh, pentru că Comisia face propunerile de acte legislative, dar ei trebuie să se asigure că ele, aceste acte legislative vor funcționa. Deci, concluziile sunt că Comisia trebuie să facă mai multe eforturi pentru a se asigura că uh, ce se face sunt lucruri bine gândite și nu se expediază munca. Întotdeauna există un anumit echilibru între Uh, diferitele părți ale puterii legislative, dar fie că e vorba de Consiliu sau de Parlament care a, au nemulțumiri, până la urmă se ajunge la compromisuri și nimeni nu poate fie, să fie perfect satisfăcut de aceste com, uh, compromisuri. Noi considerăm că în multe direcții generale trebuie uh, să uh, se evalueze mai bine ce ajunge la Parlament. Deci întregul proces legislativ cred eu că trebuie să fie ameliorat. Mulțumesc. Vă mulțumim. Domnul Walney, Din partea Comisiei, vă rog. Mulțumesc. Din partea Comisiei aș dori să subliniez faptul că noi considerăm că aceasta este o bună ocazie de a trage învățăminte din experiența acumulată până acum. Și experiența noastră este destul de bună în funcționarea noului sistem. Am adoptat aproximativ de 60 de acte delegate până acum și au apărut puține probleme, deci rezultatele sunt pozitive, nu sunt obiecții, dar Bineînțeles, uh, negocierile legislative nu sunt ușoare și Comisia insistă de multe ori, de cele mai multe ori, asupra legalității, deci asupra prevederilor din tratate pe care se bazează aceste acte legislative și acte delegate și uh, se asigură de consecințele legalității actului de bază și apoi a actelor delegate. Doresc să fac referire la transparență, la chestiunea, la problema transparenței. La, în ceea ce privește actele de implementare, regulamentul privind comitologia um, stabilește care sunt actele care trebuie publicate și transmise colegiuitorilor prin registrul de comitologie. Și acum avem experiență cu actele delegate că atunci când Comisia pregătește acte delegate, o face în consultări, mai ales cu grupuri de experți și în momentul în care toate documentele transmise grupurilor de experți sunt transmise, bineînțeles, și Parlamentul European și Parlamentul poate să ceară ca expertul său să fie invitat la aceste uh, ședințele grupurilor de experți și o observație în legătură cu argumentul avansat uneori că există o inflație de acte uh, delegate sau de implementare pentru acte de bază, noi nu avem această impresie. Și un motiv pentru care există acest sentiment este poate faptul că înainte de tratatul de la Lisabona exista o practică de a nu limita uh, fiecare intervenție pe un act uh, legislativ uh, conform sistemului vechi, dar este clar că fiecare act de bază trebuie să descrie clar conținutul, domeniul de aplicare și obiectivele fiecărui act derivat. Și acum avem acte legislative, deci mult mai detaliate, uh, Um, cu mult, mult mai multe acte derivate care acoperă practic ce se făcea în trecut uh, fără ca aceste lucruri să fie exprimate ca atare. Iată care este observația pe care am dorit să o fac. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Nu știu dacă raportorii doresc să mai ia din nou cuvântul, Said? Da, foarte pe scurt. Doresc să fac apel la adresa Comisiei să includă cât mai mult acte, să folosească cât mai mult actele delegate, uh, mai mult decât actele de implementare sau de punere în aplicare, pentru că cel puțin la transporturi, lucruri care par foarte teh, care par strict tehnice la un moment dat, devin apoi foarte politice. Vă dau un exemplu. sunt raportor pentru deschiderea pieței în domeniul feroviar și m-a surprins faptul că criteriile pentru a defini echilibrul economic într-un contract de servicii publice, aceste criterii vor fi stabilite de comisie prin acte de implementare. Dar este o chestiune foarte politică, deci mă miră foarte tare faptul că se pot întâmpla astfel de lucruri. De aceea vor uh, face propuneri de a reintroduce în, în text acest, uh, această prevedere. Acesta este doar un exemplu, vor mai fi și multe altele. Deci trebuie să fim foarte atenți dacă nu pe viitor vor avea probleme destul de grave. Mulțumesc! Werner? Da. Mă bucură faptul că și colegii care se ocupă de aceste dosare sunt foarte atenți cu respectarea prerogativelor legislative ale Parlamentului European și că se transferă competențele doar cele necesare uh, Comisiei Europene. Pentru tot acest lucru doresc să vă mulțumesc și, așa cum a spus și Said, nu trebuie să uităm că deciziile noastre au uh, consecințe asupra mediului înconjurător, asupra cetă- cetățenilor și așa mai departe. Dacă vom face acest lucru, atunci politica europeană va fi recunoscută ca atare în cele din urmă. Vă mulțumesc foarte mult. Vă aduc aminte că termenul de depunere a amendamentelor este data de 19 iunie la prânz. Votul la Comisia TRAN va avea loc pe 5 septembrie și în Comisia competentă pe fond în 13 octombrie. Însă cel mai prima dată importantă, 19 iunie la ora 12. Următorul uh, punct de pe ordinea de zi este vorba de uh, calitatea combustibililor. Raportor este doamna Vir. Sabina, ai cuvântul. Vă mulțumesc. După întâlnirea raportorilor de umbră de săptămâna trecută din Strasburg. Astăzi discutăm amendamentele promise. Eu v-am uh, prezentat nouă amendamente de compromis care au fost comentate de reprezentanții diferitelor grupuri politice. Eu consider că trebuie să păstrăm plafonarea la 5%, nu trebuie să avem o plafonare mai mare. Cred că doresc să combat argumentele folosite prin următoarele cuvinte. Este foarte important să sprijinim biocombustibilii de a doua generație, tocmai pentru a evita schimbarea indirectă a utilizării terenurilor, pentru că acesta este obiectivul acestei directive. Propunerile făcute cred că nu contribuie cu nimic la consolidarea încrederii în acestui sector uh, industrial. Cred că ar trebui să punem accentul mai mult pe cercetarea uh, biocombustibilor de a doua generație. Și acum câteva remarci despre amendamentele de compromis. Obiectivul general de 10% din directiva din 2009 nu este, uh, nu, nu este ignorat. Uh, mai mulți europarlamentari au cerut o sporire a procentului de 2% când vine vorba de biocombustibil de a doua generație, acest, acest procent este păstrat, pentru că dacă nu, dacă nu vă facem acest lucru, nimic nu se va schimba în, în acest sector industrial. Și acest lucru probabil va duce la nerespectarea acestui, acestui obiectiv. Nu se vor face suficiente cercetări din acest punct de vedere. Și până la urmă, stimați colegi din Comisia TRAN, doresc să vă rog să, să promovați mai mult această temă, pentru că doar așa putem să ne apropiem mai mult de respectarea obiectivelor pe care ni le-am uh, stabilit și putem uh, reduce puțin presiunile exercitate asupra uh, plantelor uh, alimentare calitatea contribuției comisiei noastre trebuie legată de uh, tocmai de contribuția generală la respectarea acestui obiectiv de 10% prin uh, contribuții specifice de inovare. Doar așa putem contribui la combaterea mediului înconjurător, așa cum am făcut-o în curând, de curând cu, când a, a venit vorba de prevederile specifice pentru autoturism. Și aștept acum cu nerăbdare contribuțiile colegilor. Vă mulțumesc din numele socialiștilor, doamna Veren. Prezident, je remplace. Mulțumesc, doamna președinte. Spune doamna Verniol, înlocuiesc pe Gil Paznio, care nu a ajuns la timp mi-a dat un text pe care aș dori să-l citesc în numele lui. Aș dori să mulțumesc doamnei raportor, doamnei Wills, pentru că Jill a uh, cooperat uh, strâns cu ea și se pare că nu uh, mai uh, persistă prea multe dezacorduri și a depus uh, trei tipuri de amendamente să se consolideze investițiile deja efectuate în biocarburanți, să se limiteze frauda în acest domeniu și să susțină limita de 5% prag pentru biocarburanții de primă generație și 10% în transporturi până în 2020. Deci, în ce privește amendamentul de compromis numărul 1, 1 2, acest amendament înlocuiește data cu, de 2014 cu 2015. E vorba de data de la care uh, instalații vor, vor putea produce biocarburanți pentru a reduce uh, emisiile cu 60%. Apoi, în ce privește instalațiile deja existente, reducerea gazelor cu efect de seră rezultate de, din biocarburanți, până în 2017 uh, va trebui să fie de 30%. Uh, grupurile politice sunt de acord cu privire la acest compromis și compromisurile 4 și 9 reiau acest amendament pentru a păstra coerența textului. Nu există nicio problemă pentru socialiști și Democrații. Amendamentul de compromis numărul 2 vizând articolul 2.2 sub punctul C și II, acoperă amendamentele 5, 6, 128 și 129 și vizează calculul cantității de biocarburanți în obiectivele de, energie, de surse regenerabile în domeniul transporturilor se prevede ca un subiectiv obiectiv de 2% de biocarburanți în domeniul transporturilor până în 2020 să se adauge și de asemenea că acest calcul să includă și alte surse de uh, energii regenerabile precum și eficiența energetică. Grupul PP este împotriva acestui obiectiv de 5% de biocarburanți de primă generație, în timp ce Verzi ar putea accepta acest obiectiv de compromis Grupul alte încă nu are o poziție clară și, din punctul de vedere al lui Gil, viitorul acestui obiectiv de 5% uh, e important, grupul nostru îl susține, dar nu știm care, cum va fi viitorul. În ce privește amendamentul de compromis numărul 3, care modifică coeficienții multiplicatori propuși de către Comisie pentru a stimula producția de biocarburanți de a doua generație, coeficientul 4 uh, devine 2 și coeficientul 2 devine coeficientul 1,2, o altă completare se cere o armonizare europeană a uh, fraudei rezultate din numărarea multiplă pentru a pereniza acest sistem. Cu acest amendament, obiectivul de 10% de regenerabile în domeniul transporturilor rămâne uh, realizabil și grupurile politice sprin acest uh, uh, compromis din partea grupului SND, compromisul 5 cu privire la articolul 3, se propune ca uh, Uh, calculul să se facă în funcție de modelul științific cel mai fiabil și uh, se propune uh, uh, să nu se mai acorde finanțe până uh, în 2021 și grupul nostru susține acest compromis. Compromisul 6 vizează anexa 2.3. Aici e vorba de materialele care pot contribui la despăduriri Uh, și care sunt eliminate și clasificarea este simplificată. Amendamentul exclude uleiul de palmier, uh, culturile tot mai mari are, au consecințe nefaste în lume și înlesnesc uh, clasificarea, grupul socialiștilor susține acest compromis, bineînțeles. Compromisul 7 vizează considerentul 5, E, care modifică termenii pentru a Uh, atenua impactul uh, biocarburanților de primă generație, se subliniază subvenționarea acestei industrii. Amendamentul subliniază angajarea necesară în domeniul cercetării uh, biocarburanții nu ar trebui să intre în concurență cu culturile alimentare. E o propunere pe care noi susținem. La compromisul 9 se vizează considerentul 6. Acest amendament necesită, spune că e nevoie de stimulente pentru carburanții de a doua generație și se include și eficiența energetică în domeniile care să primească stimulente. Încă o dată se subliniază că biocarburanții de primă generație ar, nu ar trebui să mai primească subvenții începând cu anul 2020. Iată ce își dorește grupul uh, socialiștilor și democraților. Doamna Bilbao, numele liberalilor, vă rog. Sí, muchas gracias, presidente. Bueno, en términos generales, para decir que hemos Mulțumesc uh, foarte mult, domnule președinte. Aș dori să vă spun că am negociat cu uh, raportoarea. Există două amendamente de compromis cu care suntem de acord, 2 și 8, respectiv. Nu ne place acest prag de Uh, grupul nostru a depus un amendament în favoarea unui uh, plafon de 7,5%. Și acum aș dori să vă spun uh, care este poziția grupului nostru. Noi considerăm că trebuie să continuăm cu asigurarea certitudinii juridice pentru companiile care au uh, investit în Europeană, mai ales pentru că uh, politicile europene le-au uh, încurajat în acest uh, sens uh, să producă biocarburanți în detrimentul culturilor uh, agricole. Amendamentul nostru se referă la acest aspect. În al doilea rând, considerăm că un procent de 5%, acest plan de 5%, prag de 5%, reprezintă o tăiere forțată în acest domeniu a biocarburanților și spre deosebire de raportor, noi considerăm că un astfel de procent ar putea pune bețe în roate dezvoltării uh, uh, carburanților uh, alternativi, pentru că distrugem încrederea astfel. Credem că e necesar să încurajăm producția de carburanți alternativi, dar trebuie să avem certitudinea juridică pentru cei care deja au investit, pentru ca ei să nu părăsească această rămură industrială. Și în ce privește uh, biocarburanții, noi considerăm că ar trebui să folosim, să fructificăm mai ales deșeurile. Uh, propunere care Uh, respecte ierarhia deșeurilor pe care am uh, uh, propus-o în alte rapoarte din Parlamentul nostru. În ce privește schimbarea indirectă a utilizării terenurilor și despăduririle sau supraexploatarea terenurilor, 20% din terenurile din Europa nu sunt deocamdată folosite. Pentru biocarburanți folosim doar 0,2% din terenul agricol din lume. Deci efectele despăduririlor trebuie totuși uh, să fie calculat ar trebui să, uh, să verificăm dacă acest argument este valabil sau nu. Pentru că cred că cauzele despăduririlor ar trebui să fie uh, mai degrabă uh, studiate. De exemplu, seceta nu a fost menționată în această dezbatere. Ar trebui de asemenea să mai spunem că folosirea indirectă a terenurilor Noi am încercat să calculăm, să folosim alte rapoarte de la alte instituții și am ajuns la concluzia că aceste calcule, aceste evaluări uh, rămân la un nivel pur teoretic. Nu avem suficiente date științifice fiabile. Nu avem acces la astfel de informații științifice, deci trebuie să uh, ne asumăm riscul de a lua decizii cu consecințe imense uh, pentru viitorul acestor ramuri industriale doar pe baza unor date teoretice sau ipotetice. De asemenea, aș dori să mai spun că despăduririle cresc într-adevăr. S-a discutat acest lucru, dar în orice caz și acest uh, și ritmul sau accelerării trebuie studiat pentru că nu credem că biocarburanții au un rol crucial de jucat în acest proces. Amendamentele noastre vor respecta argumentele prezentate de mine. Mulțumesc, domnul Taylor, din partea versilor. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumim doamnei Wills pentru abordarea constructivă acestui raport. Da, într-adevăr, este o chestiune foarte complexă, foarte complicată, dar totuși am reușit să ajungem la un uh, anumit uh, acord. Trebuie să stabilim un echilibru între utilizarea biocarburanților și nevoile noastre de transport. Uh, mai ales dacă ne uităm la reducerea dioxidului de carbon pentru afaceri. Grupul verzilor susține puternic Uh, introducerea acestor factori ILAC în toate uh, directivele din acest domeniu. Pentru că considerăm, uh, constatăm că există culturi cu un impact uh, dioxid de carbon mai mare decât carburanții pe care speram să, ca aceste culturi să îi înlocuiască. Și în urma politicilor europene anterioare am ajuns uh, la o situație în care subvențiile publice uh, atât uh, au denaturat piața și uh, uh au uh, uh, eliminat uh, atât carburanți cât și alimente de pe piață. 37 de milioane de hectare de terenuri au fost folosite pentru producția de biocarburanți și securitatea alimentară a fost uh, și prețurile la alimente au crescut foarte mult. Compromisul 7 se referă la cele 10 miliarde de euro de subvenții acordate anual producției de biocarburanți. Dacă nu se face nicio schimbare, se pare că producția totală de biocarburanți în 2020 va proveni din culturi de pe terenuri care ar putea fi folosite pentru a răspunde uh, nevoilor de hrană și de uh, nutrețuri. Și de aceea, uh, importanța acestui factor ILAC al uh, schimbării indirecte a utilizării terenurilor este foarte important în uh, calcularea emisiilor și salut propunerea de a include acest factor. Uh, procentul de biocarburanți din cereale și alte uh, culturi uh, oleaginoase ar putea să ne ajute să respectăm cei 10%, dar noi nu ar trebui să eh, depășim pragul de 3%. Eh, biocarburanții în domeniul eh, aviației ar putea să ne ajute să respectăm acest proces și de asemenea să încurajeze și producția de biocarburanți. Mă bucur că la compromisul 5 doamna Wills a sugerat să se acorde Eh, eh, să se pună capăt acordării de stimulente biocarburanților care nu reduc în mod semnificativ eh, emisiile de gaze cu efect de seră și care sunt produse din terenuri care ar fi trebuit să fie folosite pentru culturile alimentare. Doamna Foster. Thanks, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Voi spune ceea ce am spus și în dezbaterea introductivă în legătură cu această directivă. Accept faptul că noi aici la transporturi uh, discutăm despre modul în care trebuie să evalueze combustibilii pentru uh, transportul, dar e nevoie de un doctorat ca să înțelegem aceste lucruri? Suntem inundați cu informații în legătură cu hectarele de culturi de cutare și cutare lucru. Uh, de ce înseamnă să se rest respecte această directivă privind folosirea terenurilor. Dar, de fapt, se pare că nu e vorba doar de folosirea terenurilor aici, pentru că se pornește în diferite direcții și uh, trebuie respectate și alte directive care n-au nicio legătură cu Comisia pentru Transporturi. Așa că eu, sincer, nu mai înțeleg nimic. Pentru că trebuie să respecte tot felul de reguli despre care trebuie să discute poate mai mult în Comisia Envi. Dar eu am impresia că aici, ca și în cazul aviației, despre care vorbeam și știu că și acolo se investește foarte mult pentru a vedea ce face în momentul în care nu va mai fi cherosen. Dar realitatea este că dacă se studiază dovezile științifice care par, sunt, sunt, sunt uh, uh, servite pentru a părea ok, dar nu are lucrurile nu au nicio logică. Pentru că vin la noi tot felul de experți și ce ne spun pare interesant, pare corect. Dar, până la urmă, nu mai știm uh, care este situația. Eu am un punct de vedere și nu sunt om de știință în legătură cu um, accentul pus asupra biocombustibilor asup, în legătură cu această agenda ecologică Uh, s-ar putea uh, să nu mai fie uh, alimente în lume, dar asta se pare să nu conteze dacă noi ne respectăm agenda ecologică în Uniunea Europeană. Așa că îmi cer scuze pentru că uh, sunt, uh, am teme și sunt puțin cinică, dar tot citesc uh, rapoarte uh, despre biocombustibili și multe altele. Sunt de acord cu tot ce spune aici? Nu. Sincer, din potrivă nu știu care vor fi consecințele și dacă citim diferite opinii, bineînțeles, dorim să ne concentrăm pe transporturi, pentru că transportul contribuie mult la emisii, încercăm să facem ceva, dar de multe ori ne depășește pur și simplu modul în care este scrisă directiva, modul în care sunt scrise explicațiile. E nevoie de o doctorat ca să înțelegem despre ce e vorba. Mâine urmează un vot Uh, sunt foarte curioasă ce se va întâmpla, pur și simplu nimeni nu poate anticipa. Oricum, Comisia Envy va decide, va decide după aceea dacă agrează ceea ce am spus noi sau nu. Mă opresc aici, domnule președinte. Un punct de ordine. Nu. Domnul Taylor nu are un punct uh, de respect a regulamentului. Doresc doar să spun doamnei Foster că agenda ecologică uh, nu are obiectivul de, a, de la înfometa oamenii. Nu. Într-adevăr, agenda verzilor, uh, nu mă refer doar de uh, programul verzilor și nu avem nevoie de vers pentru a vorbi de chestiuni legate de ecologie. Uh, mai dorește cineva să intre în această dispută a britanicilor? Mulțumesc, domnule președinte. Aș fi închipuit că alții vor lua cuvântul înaintea mea. Îmi pare rău, vin cam târziu la dezbatere pentru că am încercat să ne pregătesc lista de vot pe această temă și a durat o oră și jumătate. Recunosc că am doctoratul pe care ar dori să-l aibă și Jackie și uh, conduc în continuare proiecte de cercetare, de exemplu uh, unul în legătură cu amprenta, amprenta carbon a biocombustibilor și a produselor agricole și uh, schimbarea utilizării terenilor indirect uh, uh, sunt, este de asemenea un subiect uh, pe care îl studiem în proiectele de cercetare și, sincer, în ceea ce privește schimbarea indirectă a folosirii terenurilor, am impresia că fenomenul este inevitabil în urma textului legislativ, uh, după ce va fi el adoptat în triloguri și apoi în plenară. Dar fiecare cercetător pe care îl cunosc, care se ocupă de acest subiect, spune că nu suntem gata uh, să se ajungă la uh, legiferare, pentru că uh, cercetarea avansează, dar se află încă într-o fază prea timpurie. Așa că sau putem considera că încă uh, nu putem legifera pentru că e prea devreme, putem mai așteptăm vreo 10 ani, sau spunem este inevitabil acest uh, proces, așa că trebuie neapărat să legiferăm, să lăsăm flexibilitate. Dar dacă legiferăm și lăsăm flexibilitate, lucrurile vor fi schimbate în urma unor campanii populiste sau în urma unor uh, uh, dovezi științifice. Deocamdată dezbaterea, cel puțin aici în Parlament, a fost irațională, ilogică și nu a respectat principalele aspecte. A fost o dezbatere uh, strict populistă, um, influențată de ONG-uri și care nu se bazează pe informațiile științifice. Probabil că până la urmă se va introduce legislație și cred că abordarea cea mai puțin um, care va avea cele mai puține consecințe negative va fi aceea de a um, lăsa flexibilitate. Este clar că situația cercetării în momentele de față nu permite legiferarea strictă. În legătură cu obiectivele energii regenerabile, dacă trebuie să fie 5% sau nu. Deja producem peste 7% de uh, biocombustibil de primă generație în Regatul Unit. Dacă reducem obiectivul la 5% sau chiar 3%, după cum spunea domnul uh, Taylor, în ultimii 10-15 ani am încurajat sectorul privat să investească în biocombustibil și acum o să le spunem uh, că au făcut degeaba aceste investiții, investiții pe care le-am încurajat noi. Și mă tem că data viitoare, când vom cere sprijinul sectorului privat uh, la încurajarea noastră, o să ne spună că ne batem joc de ei. Pentru că deja a depășit obiectivul de 5%, așa că nu are rost uh, să, punem, să dăm obiective de sub 7%. În general, bineînțeles, ar fi bine să avem un sistem um, uh, neutru din punct de vedere tehnologic, uh, bazat pe taxarea carbonului, dar nu avem așa ceva, așa că avem obiectivele. Și avem o, un obiectiv pentru biocombustibilii de a doua generație. Chiar dacă obiectivul este foarte scăzut, pentru că probabil nu se va um, produce peste 1% până în 2020. Pot să vă spun eu acest lucru, știu acest lucru acești biocombustibili sunt viitorul, sunt calea spre viitor, dar încă o dată tehnologiile nu sunt suficiente deocamdată. Uh, suntem, uh, există puține uh, speranțe de a face profituri din acești combustibili în viitorul apropiat. Dacă până la urmă Obiectivul va fi, de exemplu, 2,5% pentru biocombustibilii de a doua generație, cum propun anumite amendamente și factor de multiplicare ori 4. Practic, obiectivul va însemna 10% și Astfel, nu va mai rămâne nimic pentru biocombustibili de prima generație, așa că trebuie să fim foarte atenți. Nu votăm uh, aici pentru două alternative pentru că împreună se riscă să se creeze contradicții. Brian, cred că am spus suficient. Văd că ai pus mâna pe ciocănel. Eu aș mai putea vorbi încă o oră și jumătate despre acest subiect, dar nu o voi face. Ne-ar fi greu să vă ascultăm atâta vreme. Vă mulțumesc. Domnul Borisov a venit din partea PPE-ului și apoi domnul Kramer. Și apoi ne oprim cu acest subiect. Domnul Borisov de la Comisie. Domnule președinte, mulțumesc. Uh, um, îmi cer scuze pentru întârziere, dar am avut un grup de fermieri din Bulgaria prezenți aici astăzi. legătură, eu cred că nu putem pune într-un act legislativ uh, un uh, lucru care nu este demo, demonstrat, care se află încă în faza de cercetare, dar pentru compromis, pentru uh, a permite dosarului să avanseze, eu voi uh, avantaja compromisul. În legătură cu factorii de multiplicare, eu cred că dorim să justificăm acest procent de 10% falsificând cifrele, pentru că fie că multiplicăm cu 2, fie cu 4, totuși ajungem la cifre mari. Nu cred că este ideea cea bună. Eu cred că trebuie să ajungem la compromisuri, să reușim să facem compromisuri pentru a ajunge la un acord. De aceea eu am propus 2%. Și un ultim punct în legătură cu care nu putem fi de acord deocamdată e vorba de uh, un, un nivel maxim de 6,5%, dacă va exista un nivel maxim, pentru că de, deocamdată avem aproximativ 5% și o limită uh, foarte apropiată de cei 5% nu ni se pare rezonabilă. Așa că eu cred că o limită maximă de 6,5% putem accepta uh, factorul de modificare. Dacă nu, nu, uh, dacă nu obținem nimic, uh, nu văd de ce am face sacrificii de la poziția noastră. Dacă nu se adaugă acest obiectiv 6,5% în compromis, vom vota împotriva uh, textului. Domnul Kramer. Da, mi-aduc foarte bine aminte situația din urmă cu 10 ani. Și ce s-a întâmplat atunci? Cred că trebuie să fim acum Uh, precauți dacă nu cumva agricultorii de astăzi se vor transforma în uh, șeicii petrolului uh, ai viitorului. Pentru că dacă acest lucru se va întâmpla, atunci vom avea peste tot foamete pe planetă. Și vă dau un exemplu. 20% din emisiile de gaze pe efect de seră sunt cauzate de procesul de defrișare a pădurilor tropicale. Și toată lumea este de acord cu acest lucru. Spune că trebuie să oprim acest fenomen, deși nu se întâmplă. Și care este garanția, indiferent că discutăm de biocarburanți de prima, de a doua sau de a treia generație, că lucrurile uh, vor continua în, a- în acest fel? Aceasta este problema pe care o avem cu dezbaterea pe care o purtăm acum. Vă mulțumesc foarte mult! Domnul Andreas Pilzahăr este următorul acum. Vă mulțumesc. Înțeleg că discuția devine tot mai aprinsă și că uh, cifrele au dus la anumită confuzie, limitele, plafoanele și așa mai departe. Și, dacă îmi permiteți, pe scurt, vă voi explica de ce am făcut de plafonare la 5% și de ce considerăm că această propunere este una bună. Cred că unii dintre antevorbitori sunt de acord cu faptul că dovezile științifice legate de um, factorii ILUC sunt uh, unele totuși solide. Tocmai de aceea Comisia Europeană consideră că avem nevoie de abordare robustă o abordare care să nu depindă de diferite uh, calcule. Tocmai de aceea Comisia Europeană a făcut această propunere de 5, plafonare la 5%. Am uh, început de la uh, ideea principală a acestor factori, il ILUC. Plafonarea cu 5% reprezintă măsura cea mai solidă cea mai eficientă de limitare a factorilor uh, schimbării indirecte utilizării terenului. Și apoi aș dori să mă refer la contribuția diferitelor opțiuni pentru a atinge acest obiectiv de 10% surse regenerabilă. Dacă considerăm că în rapoartele naționale a statelor membre și dacă credem în uh, planurile de acțiune naționale dedicate regenerabilor, atunci trebuie să înțelegem că acest sector va avea un rol până în 2020. Cred că ne putem aștepta că dacă vom schimba stimulii existent, existenți, atunci opțiunile respective vor contribui chiar și mai mult. Și pentru a reveni la cifre, statele membre se așteaptă ca 1,5% din cei 10% să provină de la uh, biocarburanți avansați și 1,4% să provină de la energie regenerabilă în transporturi, de exemplu, din partea sectorului feroviar, dar și din partea sectorului rutier. Dacă punem aceste două cifre împreună, ajungem la o treime provenind din opțiuni alternative. Deci concluzia plafonării la o cifră de 7% înseamnă de fapt că nu facem nimic în legătură cu acești factori SIUD pur și simplu păstrăm lucrurile neschimbate. Concluzia noastră, abordarea noastră a fost că această problemă este prea serioasă, indiferent de 55, 45 sau 40 de grame. Chiar dacă nu suntem de acord cu valorile concrete, trebuie să înțelegem că acești factori schimbării indirecte a utilizării terenurilor sunt prea importanți pentru a fi ignorați. Și vă urez uh, noroc și toate cele bune pentru votul uh, de mâine. Vă mulțumesc, doamna Vils. Mai doriți să spuneți ceva? Da, aș dori să mulțumesc în special raportorilor din umbră din partea tuturor grupurilor politice pentru abordarea foarte constructivă pe care au avut-o când am discutat această propunere legislativă foarte dificilă. Cred că, într-adevăr, nu putem continua uh, așa cum am făcut-o până acum. Drept urmare, pentru mine este foarte importantă această plafonare de 5%. Înțeleg că ar trebui să facem compromisurile necesare astfel încât și ALDE și PPE să voteze pentru acest uh, proiect de aviz pentru că schimbarea indirectă a utilizării terenilor, din păcate, a devenit o realitate și trebuie să facem ceva pentru a o combate. Și cam atât am dorit să spun până acum. Vă mulțumesc. După cum s-a spus deja, mâine în Comisia TRAN uh, vom avea votul și pe 10 iulie în Comisia ENVI. Vă mulțumesc. Acum Următorul uh, punct de pe ordinea de zi este un uh, proiect de aviz uh, pentru, pentru Comisia ENVI. Este vorba aici de evaluarea, directiva privind evaluarea impactului asupra mediului. Raportor este domnul Cușieri, care îi dau cuvântul. Grazie, domnul prezident. Bun generale, che atfel am precedenti tal Vă mulțumesc, domnule președinte. După cum a spus uh, domnul președinte, această directivă nu este deloc uh, controversată. Comisia Europeană a considerat că ea trebuie să fie revizuită, încadrată unui nou cadru politic și tehnic. Intenția Comisiei este ca în, ca în urma acestei revizuiri să, să se îmbunătățească procesul de evaluare asupra mediului, mediului înconjurător și să se înlătureze contradicțiile din procesul de evaluare. În calitate de raportor, eu sunt uh, de acord cu propunerile de modificare a directivei și chiar dacă sunt în favoarea acestor propuneri, consider că anumite puncte pot fi îmbunătățite chiar mai mult. După cum am spus deja, într-o ședință anterioară acestei comisii, am venit cu câteva propuneri de modificare a propunerii comisiei și de fapt, am discutat în detaliu mai mult aceste propuneri în uh, întâlnirile anterioare. Au fost uh, propuse 68 de amendamente la acest proiect de aviz. Nici, după cum am spus, cred că nu avem probleme legate de acest proiect de aviz. Majoritatea amendamentelor merg în aceeași direcție. Deci nu sunt uh, amendamente contradictorii. Desigur, există câteva amendamente care nu trebuie sprijinite pentru că se opun propunerii făcute de Comisia Europeană, dar există și alte amendamente care se referă la includerea turismului în acest proiect de aviz, se concentrează pe proiectele transfrontaliere și pe schimbările climatice. De fapt, a fost nevoie să găsim un, o poziție de compromis, poziție de compromis pe care am uh, prezentat-o, astfel încât, împreună cu grupul politic al verzilor, să avem un acord azi în acestui proiect de aviz pentru a consolida cooperarea între statele membre. În mod ideal, acest compromis ar trebui să fie susținut de majoritatea membrilor Comisiei de Transport, pentru că este important să există o cooperare între statele membre când vine vorba de evaluarea impactului asupra mediului înconjurător. Însă înțeleg că pentru mulți membri ai comisiei noastre, o asemenea măsură poate fi uh, interpretată ca fiind o măsură uh, limitativă. m am bucurat foarte mult deschiderea manifestată în uh, discuțiile pe care le-am avut și Aștept cu nerăbdare rezultatul votului de mâine și doresc să mulțumesc tuturor celor care au contribuit la redactarea acestui proiect de aviz. Vă mulțumesc, domnul Cumuțac, o să are cuvântul. Vă mulțumesc. Este vorba de un uh, proiect de aviz care ar fi trebuit să aibă o formă mai simplă, astfel încât să nu fie propuse atât de multe amendamente. Până la urmă au fost propuse 68 de amendamente și nu cu toate dintre acestea putem fi de acord. Pentru că unele dintre ele modifică uh, atât de mult această directivă, încât, uh, de fapt, o slăbesc. Unele dintre aceste amendamente, pe de altă parte, nu ridică nicio problemă. Majoritatea amendamentelor lărgesc domeniul de aplicare a acestei directive, implicându-se puncte care nu mai au nicio legătură cu mediul înconjurător. Intenția este de a îmbunătăți situația actuală și să nu intervenim prea mult, creând de fapt probleme suplimentare și nu corectând problemele existente. Propunerea Comisiei cere efectuarea evaluarea impactului asupra mediului, dacă este vorba de un proiect care într-adevăr are un impact asupra mediului înconjurător. Cred că cea mai bună idee ar fi să simplificăm aceste amendamente. Trebuie să fim foarte uh, precauți când vine vorba de conținutul unei asemenea evaluări a impactului, cine trebuie să o efectueze și în ce condiții. Deci cred că nu ar trebui să fim de acord cu amendamentele 5, 7 uh, și 10. Mai, mai există și alte puncte deschise din punctul nostru de vedere. Deci, din nou, putem fi de acord cu anumite amendamente, de exemplu amendamentul 71 propus de domnul uh, Kramer. Kramer. Și cred că trebuie să fim de acord cu cele patru amendamente venite din partea PP-ului. Doamna Maist. Da, în legătură cu amendamentele 7 și 10, și noi considerăm că propunerea inițială a Comisiei Europene este mai bună, când vine vorba de proiecte transfrontaliere, acestea nu trebuie întârziate. Însă, consider că nu degeaba Comisia Europeană a cerut o, o perioadă prelungită cu trei luni de zile. Cred că uh, uh propunerea comisiei din nou uh, este mai bună. Nu sunt de acord drept urmare cu amendamentele 7 și 10. Și apoi abordarea generală. Într-adevăr, o metodă coordonată este o idee foarte bună. Este foarte bine să avem și o perioadă de timp comună care trebuie respectată când vine vorba de proiecte transfrontaliere. Pentru mine și pentru grupul nostru, meu politic nu este necesar să fie implicată aceeași instituție. Dacă uh, dacă sunt implicate mai multe instituții, cred că proiectul poate fi pus în aplicare mult mai bine printr-un cadru coordonat. Și în plus, Cred că cred că avem nevoie de un, de un grad minim de armonizare europeană, europeană pentru că dacă nu, nu vom mai putea pune în aplicare asemenea proiecte transfrontaliere. Din punctul de vedere al uh, factorilor și uh, faptul că nu trebuie să existe o extindere a acestor uh, factori. Știm că există anumite, în momentul în care apelăm la anumite liste, deseori poți uita un element important de pe, de pe lista respectivă. Deci, mie mi s-ar părea o altă abordare mult mai logică, pentru că, mai flexibilă, pentru că situația poate fi diferită de la uh, proiect la altul o examinare preliminară trebuie să fie cât mai simplă și acum, în legătură cu experții acreditați, așa cum a fost uh, făcută propunerea de comisie, am văzut foarte bine că pot exista anumiți uh, experți uh, care lucrează la autoritățile competente din statele respective sau la investitori. Cred că acești experți trebuie să se ocupe de evaluarea impactului. Nu, nu avem nevoie neapărat de un proces de acreditare a experților, pentru că acest lucru duce la uh, costuri suplimentare. Într-adevăr, avem nevoie de evaluarea impactului asupra mediului, însă acest lucru nu trebuie să fie complicat. Și apoi, în legătură cu propunerea de compromis, nu putem fi de acord cu această propunere de compromis pentru că uh, nu se sprijină amendamentul 38 propus de noi. Este vorba de ce se întâmplă cu fondurile financiare dacă nu există o abordare comună. Mulțumesc, domnul Kramer. Da, în primul rând doresc să mulțumesc uh, raportorului și raportorilor din umbră pentru dezbaterile foarte constructive pe care le-am avut, care ne-au permis să ajungem la câteva compromisuri. Am mers înainte în ceea ce privește poluarea fonică pe aeroporturi, am găsit și un uh, compromis care, din păcate, este pus sub semnul îndoielii uh, vis-a-vis -vis de proiectele transfrontaliere. Noi, noi considerăm că trebuie respectate aceleași reglementări, însă uh, evaluările trebuie să aibă loc în <laughs> mod transfrontalier, pentru că nu are niciun uh, rost să ai o evaluare impactului asupra mediului foarte bună într-o parte, uh, și în celălalt stat să nu se întâmple acest lucru. Și am văzut că s-a întâmplat acest lucru. În uh, Spania s-a construit o autostradă peste Pirinei, uh, însă ea nu a fost continuată dincolo de Pirinei pentru că francezii au considerat că impactul asupra mediului este prea mare pentru a accepta o asemenea autostradă. Dacă s-ar fi efectuat o asemenea evaluare a impactului asupra mediului, nu am fi ajuns în situația în care uh, există o autostradă în Spania, care apoi în Franța este continuată printr-o, printr-o stradă județeană, să spun așa. Drept urmare, avem nevoie de o evaluare a impactului asupra mediului comună în ambele, de o parte și de alta, a granițelor consider că dacă se face acest lucru, proiectele nu sunt uh, frânate, din potrivă, situația va fi mai bună. Și apoi un alt punct, de ce uh, mi se pare că acest punct este atât de sensibil? Am fost în Gran Canaria, unde am vizitat un port minunat. Uh, au fost investite acolo miliarde de euro din fondurile europene. Ei bine, nu, uh, nu a intrat nicio navă până acum în portul respectiv pentru că vânturile sunt prea puternice. Ei bine, ar fi trebuit să se facă o investiție, o, un studiu de mediu mult mai bun pentru a înțelege că nu poate fi construit un port atât de mare în locul respectiv. Și vă pot da mai multe, mai multe exemple despre cum ar fi putut fi investiți mai bine banii europeni. Deci este important să să ia o decizie pozitivă atât din punct de vedere financiar cât și din punct de vedere politic. Și când vine vorba de străzi acum, dacă se cheltuie în mod greșit uh, uh, fondurile într-un stat, uh, acest lucru trebuie legat de ce se întâmplă și dincolo de, de graniță. Deci nu este de o sancțiune suplimentară pentru proiectele transfrontaliere, ci este vorba de respectarea acelorași Um, prevederi peste tot în statele Uniunii Europene. Aceasta este ideea compromisului pe care l-am propus noi și doresc să îi rog pe liberal să se gândească dacă nu cumva pot fi de acord cu compromisul propus de noi. Doamna Foster. Uh, Mulțumesc. Uh, Uh, nu o să repet tot ce am spus uh, data trecută, pentru că credem că avem de-a face cu evaluarea mediului foarte bună. Și uh, ceea ce a făcut Comisia, extinzând scopul, mm, nu, pentru proiectele foarte mici, nu considerăm că e metoda cea mai bună de a proceda. Sigur că toate autoritățile locale pe care le cunosc și-au făcut treaba Ehm, mai ales în ce privește proiectele mari, dar și proiectele mici, eh, locale. Eh, au încercat eh, să obțină evaluare de impact. Ideea e că nu e bine să tot incluzi proiecte noi pentru că costurile cresc și nu va mai face nimeni nimic. Și mai de mult când am vorbit am discutat despre sectorul privat. Partea bună cu sectorul privat e că atunci când îi îi uh, implici uh, sunt uh, cei care vin cu banii și fac și treabă bună. Deci, așa cum am spus, sunt de acord cu unele aspecte discutate aici. Noi nu suntem uh, prea încrezători că e, modelul, e, mo, e modul cel mai bun de a proceda. Am discutat și cu, despre experți, despre acest uh, experții acreditați. Avem acești experți în statele membre și deocamdată cineva, adică Comisia, dorește să-i acrediteze și să schimbe toate criteriile pentru oameni care până acum au fost foarte buni, experți tehnici. Și data viitoare uh, și se, pe viitor se propun uh, aceste licențe, care nu va face decât să complice și mai mult lucrurile și să le facă mai costisitoare. Și dacă uh, vorbim despre sfera obligatorie și acest ghișeu, ghișeu unic, uh, e, pare foarte frumos, dar uh, e foarte greu să organizezi, e vorba de uh, habitate de păsări și așa mai departe când încerci să uh, lansezi un proiect. Deci trebuie să dăm dovadă de flexibilitate. Nu trebuie să... Uh, nu, nu o să începi nimic. Da, vom aștepta, vom vedea ce... Uh, trebuie să facem. Nu știu dacă noi vom vota mâine pozitiv uh, pe ansamblu, uh, nu e foarte rău, dar în orice caz, așa cum spuneam, extinderea sferei, uh, până la urmă ajungi la niciun proiect. Criteriile sunt atât de stricte încât nimeni nu va mai vrea să facă nimic. Deci ne vom mai gândi, dar așa cum spuneam, nu, situația nu arată prea bine, cel puțin din partea grupului nostru pentru mâine. Mulțumesc, doamna Ayala. Și eu doream să subliniez, domnule președinte, că orice în domeniul evaluării de impact uh, am spus că e nevoie de consultări publice în prealabil la o scară suficient de mare și că totul trebuie să se facă în mod corespunzător, pentru că dacă nu, această evaluare de impact uh, va putea fi folosită ca o, un, o piedică în calea infrastructurii. Uh, ce spunea domnul Kramer, mie mi se pare uh, relevant. nu ar trebui să existe, să vorbim despre un acord la nivel european, ci un acord între două state membre care se ocupă de infrastructură. Bineînțeles că toți cei care doresc să uh, pună bețe în roate nu vor uh, face o astfel de evaluare de impact. La cealaltă parte a Pirineilor va trebui să discutăm acum despre uh, zona Toulouse, cei care vor avea de suferit cei care sunt cei mai vizați sunt cei care trăiesc în orașele mari, la Bordeaux și la Toulouse și care au acolo o casă de vacanță și nu vor să fie deranjați. Dar e o, un alt motiv aparte. Însă pentru mine ce e cel mai important în această strategie cu privire la evaluarea de impact e să se organizeze această consultare publică foarte bine organizată pentru ca fiecare uh, țară să Uh, nu poată face ce vrea pentru a pune bețe în capăt dezvoltării celelalte țări, pentru că așa face Franța. Nu știu dacă doamna Vils dorea să intervină acum, dacă da, foarte pe scurt. Da, foarte pe scurt, doream doar să confirm domnului Kramer că, într-adevăr, uh, Uh, uh, suntem pentru cooperarea transfrontalieră. Poate că nu mă înțeles bine, dar sigur că o astfel de, de, de cooperare e necesară și în plus am uitat și să mulțumesc raportorului. Mulțumesc din partea Comisiei domnul Pațis. Mulțumesc, domnule președinte. Eu nu voi vorbi prea mult. Data trecută când am fost aici, am subliniat că ne bucurăm de faptul că raportorul sprijină obiectivele comisiei și uh, Uh, constat că majoritatea amendamentelor merg în această direcție. Aș avea câteva observații, totuși, în primul rând, uh, în legătură cu amendamentele cu privire la eliminarea sau atenuarea anumitor mecanisme, uh, acest ghișeu unic și care devine obligatoriu și conform altor uh, amendamente ar fi facultativ. Această abordare nu este de uh, dorit, uh, pentru că în contextul uh, rețelelor transfrontaliere, această abordare este obligatorie. În cazul uh, unui ghișeu unic uh, obligatoriu, autoritățile competente, constructor, uh, constructorul trebuie să discute de la începutul procesului, trebuie să evalueze toate etapele necesare, dar vor evalua și durata proiectului. E foarte important, mai ales în cazul investițiilor de proporții. În ce privește acest ghișeu unic privind evaluarea de impact, dacă trebuie să se facă evaluări comune, de exemplu, o astfel de evaluare în contextul Natura 2000. Uh, aceste uh, evaluări ar fi identificate la începutul procesului și ar facilita derularea unor procese de anvergură. Mai există și alte amendamente uh, care consolidează textul existent. Ne îngrijorează anumite amendamente cu privire la evaluarea evaluării la evaluarea impactului social și economic al acestei directive. Sigur că e o idee care poate părea uh, înțeleaptă, dar uh, problema o reprezintă și temeiul juridic. E o directivă care vizează uh, acțiunile de mediu, evaluarea social, uh, impactului social sau economic, ar trebui să se facă în baza altui temei juridic. Dar, pe de altă parte, când facem evaluări cu privire la populație și la sănătatea populației, sigur că până la urmă există și aspecte sociale care trebuie luate în calcul. Și, în fine, în ce privește cooperarea transfrontalieră pentru proiectele transfrontaliere, există o convenție uh, ONU ratificată de Uniunea Europeană și de statele membre, Convenția ESPO, care permite statelor membre să își coordoneze acti uh, acțiunea când există proiecte transfrontaliere și chiar să dezvolte evaluări integrate. Dar în acest cadru, tot în acest cadru, fiecare stat membru ar trebui să aibă propria sa evaluare, să uh, Uh, de a publicității o licență pentru ca uh, atunci când, se pune, când apare vreo problemă să se poată apela la autoritățile competente din statul membru respectiv. Mulțumesc! Foarte pe scurt, dacă se poate. Uh, de fiecare dată când recuperăm timpul pierdut, pierdem din nou. Mulțumesc. Doresc să spun uh, comisiei următorul lucru. Uh, evocați evaluarea de impact transfrontalier general, dar fie și fiecare stat membru trebuie să facă propriul studiu de impact. Dacă există un conflict între cele două, care va fi logica. Evaluarea europeană de impact ar prima peste cele făcute statele membre? Domnul Ampațis, vă rog. Mulțumesc. Există două tipuri de situații. De exemplu, dacă am avea un proiect nuclear, nuclear într-un stat membru și alt stat membru ar putea fi afectat. În acest caz, statul membru în care uh, este, unde se dorește să se facă acest uh, proiect uh, nuclear Uh, acest stat membru face studiul, dar în cadrul proiectelor TNT mai multe state sunt vizate pentru că infrastructura de energie sau drumul respectiv trece prin mai multe state și în aceste cazuri țările împreună trebuie să uh, se asigure că proiectul se aplică întotdeauna în funcție de sistemele lor naționale. Dar ce încercăm noi să facem cu această directivă este să ne asigurăm că diferitele uh, condiții, necesități sunt armonizate. De exemplu, pentru consultarea publică într-un stat membru se prevăd 15 zile, în alt stat membru se prevăd 30 de zile sau 45 de zile și cu acest amendament spunem minim 30 de zile, maxim 60 de zile, cu prelungire posibilă de 30 de zile. Deci, Astfel uh, oferim condiții egale statelor membre, lucru important mai ales pentru proiectele transfrontaliere. Dar dacă cineva trebuie să aprobe un proiect, întotdeauna guvernul suveran, ministerul din statul respectiv um, trebuie să aprobe. De exemplu, dacă un proiect TNT trece prin Franța și Spania, guvernul francez și guvernul spaniol trebuie să aprobe proiectul în funcție de legislație uh, Uh, de exemplu, chestiuni legate de proprietate care nu sunt uh, vizate de legislația europeană, dar pe baza legislației naționale trebuie să se aprobe acest proiect. Mulțumesc. Mr. Cuccieri, do you want to say anything more, Joe? Grazie, sur președinte. Uh, domnul de Cuceri, mai doriți să mai spuneți ceva? Da, mulțumesc, domnule președinte. După cum uh, am observat cu toții, dezbaterea a fost foarte interesantă. La ședința precedentă la care am uh, discutat ideea pe care se bazează amendamentele mele, am cerut tuturor colegilor să rămână fideli obiectivului inițial al directivei. Bineînțeles, anumite amendamente deviază de la subiectul vizat direct de directivă. Se uh, dorește evaluarea impactului sau valorii sociale, economice și de mediu. După cum am spus în introducere, suntem de acord cu propunerea Comisiei. Considerăm că uh, dezbaterea uh, și tot ceea ce am făcut în aceste puțin, zile puține, pentru că am fost sub presiunea timpului. Um, oricum, dezbaterea avută a fost una foarte utilă. S-au depus amendamente utile și cred că mâine după vot vom putea transmite un aviz de calitate Comisiei ENVI. Doresc să mulțumesc raportorilor din umbră pentru tot ajutorul lor și tuturor deputaților care au contribuit la dezbatere și cu amendamente. Votul va avea loc mâine, spune domnul președinte, după cum s-a spus, și votul în Comisia ENVI va avea loc pe 10 iulie. Avem mai multe amendamente la avizele de la ENVI decât uh, pentru texte legislative care sunt de resortul Comisiei uh, pe transporturi, dar așa este când e vorba de uh, chestiuni de mediu. Acum trecem la promovarea unei strategii europene privind tehnologii de transport pentru mobilitatea sustenabilă a Europei în viitor. Vă rog. Vă mulțumesc. Doresc să mulțumesc raportorilor din Umbra pentru dezbaterea foarte utilă pe care am, utilă pe care am avut-o și eu sunt convins că vom reuși să adoptăm o bună poziție comună. Raportul meu consideră că comunicarea Comisiei poate fi acceptată, însă trebuie să cerem anumite modificări. Am avut o colaborare foarte bună care ne-a permis să redactăm anumite compromisuri. Este vorba de uh, consolidarea uh, textului din punctul de vedere al neutralității tehnologice. Pe noi ne interesează până la urmă rezultatele și nu mod- modalitatea de a ajunge la aceste rezultate. Uh, eu am o pregătire de inginer și pentru mine este foarte clar că obiectivele sunt, in, sunt importante și pentru acest lucru este important să avem o neutralitate tehnologică. Am ținut seama că trebuie să țină seama și de societățile, de, de aspectele sociale. Nu trebuie să ajungem la un dumping social. Pentru noi a fost uh, importantă uh, poluarea fonică. Uh, Știm foarte bine că am fost martorii unei uh, schimbări importante în ultima, ultima perioadă în Parlamentul European. Poluarea fonică nu fusese foarte importantă în trecut, e bine, acum a devenit o temă foarte importantă. Am fost puțin uh, surprins când am fost criticat că nu am acordat o atenție suficientă poluării fonice. Acest lucru ne arată cât de mult am progresat și în Parlamentul European. Vibrațiile în acest context uh, sunt foarte importante. Eu mi-aduc aminte de o, de o zonă din Berlin uh, unde daunele uh, provocate de vibrațiile trenurilor au dus la probleme cu clădirile. Și din acest punct de, ved- de vedere, comportamentul oamenilor este important și și comportamentul se poate schimba. În plus, Mobilitatea redusă are un rol important și trebuie să dăm șansa persoanelor uh, cu handicap că pot folosi toate autoritățile publice. Apoi trebuie să ne asigurăm că există cercetări pentru modalități de transport uh, interconectate să creăm uh, stimulii necesari astfel încât să nu se, să nu se concentreze problemele în anumite zone. Eu sunt convins că vom avea un rezultat foarte bun și aștept acum cu nerăbdare contribuțiile colegilor și votul de mâine. Mulțumesc, domnul Comuțacos, în numele PP-ului. Thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. În numele domnului Pricker voi citi acum ce dorea dânsul să spună. Domnul președinte, câte, cât de lungă este intervenția colegului? 20 de secunde. Foarte bine, spune domnul președinte, pentru că am impresia că uneori când oamenii se simt obligați să citească, uh, citesc mult. Uh, da, dar am ținut cont de sensibilitatea dumneavoastră prioritatea din perspectiva grupului PPE pentru strategia europeană pentru tehnologia în transporturi a fost deja exprimată în prima dezbatere amendamentele cu, și prin amendamentele depuse de mine și de colegi. Pe scurt, punctele importante pentru PPE sunt 1. Soluții în domeniul uh, mobilității urbane. 2. Poluarea sonoră trebuie luată în considerare de la început în dezvoltarea de noi tehnologii și concepte. 3 Uh, sisteme alternative de conducere și uh, tehnologii în comunicații, patru uh, sisteme um, ușor de folosit și ieftine, cinci sprijinirea sistemelor inteligente de transform, șase Neutralitate de mediu, sprijin um, și concentrare pe sistemele de informații, de și de comunicații. Mulțumesc lui Mark Kramer pentru buna cooperare, uh, pentru a ajunge la compromisuri. Atât. Vă mulțumim, domnule Comusacos, uh, vă mulțumesc foarte mult. Socialiștii, uh, să puteți să, fiți la fi, să vorbiți la fel de pe scurt, domnule Herzog. Uh, foarte pe scurt, uh, cer scuzele domnului Liberațchi care mi-a cerut să-i prezint uh, poziția. Mai întâi doresc să mulțumesc raportorului pentru tot ceea ce a făcut. Mă bucur de faptul că raportorul a inclus dimensiunea socială în compromisul B. Multe din amendamentele depuse sunt foarte utile pentru a avea un raport de inițiativă echilibrat de transmis Comisiei. Mă bucur că activitățile de cercetare și inovare ale întreprinderilor mici și mijlocii sunt prevăzute și uh, se prevede o finanțare din fonduri europene. Ca raportor din umbră am adăugat următoarele lucruri la raport. 3 lucruri. 1. Scomotul, emisiile și vibrațiile din transporturi rămân elemente cruciale nu doar în uh, transportul rutier, ci și în alte moduri de transport. De aceea am adăugat un punct, un punct privind vibrațiile cauzate de transporturi. Amendamentul 42. 2. Trebuie să ne concentrăm pe cercetare și dezvoltare pentru infrastructura de căi ferate în mod mai eficient pentru a dezvolta componente mai durabile, mai ieftine și mai rezistente. Amendamentele 10, amendamentul 30 și 74 și 3 Sistemele europene de navigație prin satelit, cum ar fi Galileo, trebuie să facă parte dintr-un uh, sistem de transport inteligent și eficient în Europa. Există cerere mare pentru cercetare și inovare în acest domeniu, de aceea am adăugat amendamentul 63 la acest raport. Atât, mulțumesc! Mulțumesc, doamna Bilbao, numele liberalilor. Eh, gracias, președinte. În primul lugar... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori, în primul rând, să mulțumesc domnului Kramer pentru amendamentele de compromis pe care le-am înaintat și pe care le-am discutat. Aș dori să spun că aceste, în aceste compromisuri noi sprijinim uh, nevoia de a îmbunătăți mobilitatea și aceasta ca parte a unei strategii care trebuie să fie foarte clară la nivel european, care să uh, solicite Uh, tehnologiile cele mai bune pentru a face acest lucru. Ținând cont și de uh, consecințele sociale. Și ținând cont și de barierele care acum trebuie să fie eliminate. E vorba de bariere pentru emisiile, polua, pentru emisiile de poluare fonică, pentru vibrații, dar și nevoia de a sprijini inovarea și cercetarea pentru a duce la o schimbare a ă, obiceiurilor pe care cetățenii noștri le au în ce privește transportul. Trebuie să găsim forme alternative de transport, de asemenea să încurajăm multimobilitatea. De asemenea, sistemele de tarifare electronice trebuie să fie sprijinite și ele, ceea ce înseamnă că cercetarea și inovarea vor uh, trebui să ne ajute să eliminăm toate obstacolele pentru a înlesni accesul pentru toată lumea. Uh, în compromis se mai menționează și nevoia de a, declar, de a promova în mod mai coerent soluții pentru persoanele cu uh, mobilitate redusă sau pentru persoanele cu handicap. Trebuie de asemenea să uh, sprijinim uh, soluțiile inovatoare pentru a crea noi locuri de muncă în acest domeniu și pentru a crea și locuri de muncă pentru persoanele cu handicap. Încă o dată e vorba de posibilități alternative. Amendamentul 35 uh, va fi sprijinit de către noi pentru că el încurajează sau chiar obligă autoritățile locale să sprijine uh, această politică a portărilor inovatoare. De asemenea, în acest amendament se vorbește de faptul că instituțiile trebuie să țină cont de considerare de nevoia de mobilitate și să sprijine o mobilitate adecvată. Doamna Foster nu dorește bun, atunci domnul Rubic. Rubix. Domnul Rubix, în numele grupului GUE. Mulțumesc. Noi considerăm că aceste propuneri vor aduce uh, mai multă claritate și vor uh, ajuta la soluționarea problemelor. Uh, eu sprijin tot ce a spus antevorbitorul și vă anunț că vom vota pentru. Mulțumesc reprezentantul Comisiei, doamna Frederic. Mulțumesc, domnule președinte pentru că mi-acordați cuvântul și pentru că îmi permiteți și să-mi aduc contribuția la dezbatere în numele Comisiei Europene. Cercetarea și inovarea reprezintă unul dintre stâlpii cei mai importante în conformitate cu Cartea Alba a Transporturilor. Apreciem tot ce a făcut raportorul, raportorii din umbră și colegii de la Comisia Regii. Pe ansamblu salutăm această evaluare și recomandările din proiectul de raport pentru că ele ne vor ajuta să avem politici de transport inovatoare la nivel european și să avem uh, priorități pentru orizontul 2020. În ce privește Orizont 2020, probabil că sunteți la curent cu tăierile pe care Comisia ITRE le-a votat uh, pentru domeniul transporturilor. Noi regretăm pentru că alocarea bugetară care a fost propusă de către Comisia urmează de aproape uh, politica strategică din Cartea Albă, o uh, strategie pe care dumneavoastră Comisia de Transporturi a sprijinit-o. Există provocări foarte mari care ne așteaptă pe viitor pentru sectorul transporturilor. Avem uh, această țintă de 20% în ce privește reducerea gazelor cu efect de seră, ceea ce necesită uh, investiții în uh, inovare, în cercetare, pentru a crea noi vehicule, și dar și noi concepte de mobilitate pentru zonele urbane. Dacă dorim ca cetățenii să, fie mobili, uh, să fie, rămână mobili, atunci uh, trebuie să uh, încurajăm soluții inovatoare. Acum, când când sărbătorim acordul cu privire la rețelele transeuropene, trebuie să ne asigurăm că inovarea este în continuare sprijinită. Multe companii europene sunt pioniere în domeniul transportului mondial, în produ- producerea de vehicole, de material rulant și această poziție trebuie să fie consolidată pentru a ne asigura că sistemele de transport sprijină economia europeană și competitivitatea europeană pe ansamblu cu bugetul propus nu putem decât să ne, uh, nu putem să ne îndeplinim aceste obiective politice. Cu un buget adecvat doar putem să sprijinim uh, cercetarea, dezvoltarea, de asemenea să ocrotim grupurile vulnerabile și de asemenea să încurajăm uh, participarea IMM-urilor în uh, transport, în inovare și aici am luat doar câteva exemple. Mulțumesc! Mulțumesc, Michael. dorește să aduci completări? Bedanke mich natürlich. Da, desigur, doresc să vă mulțumesc pentru intervenții. Nu mă referisem în uh, intervenția mea inițială la toate punctele, însă intervențiile dumneavoastră au completat imaginea de ansamblu asupra acestui raport și, din nou, după cum am spus, voi fi succint, doar doresc să vă mulțumesc. Vă mulțumesc, votul are loc uh, mâine. Am uh, încheiat ordinea de zi a comisiei noastre de astăzi. Vom începe cu întâlnirea coordonatorilor în peste 5 minute. Vă mulțumesc!